Je vous, je vous propose que nous commencions euh, tout de suite notre, euh, notre... Da, haideți să începem reuniunea de astăzi, audierea noastră, privind problemele uh, inserției sociale ale femeilor care aparțin unor grupuri etnice minoritare. Uh, vă urez uh, bun venit și, sigur, în primul rând, doresc să mulțumesc doamnei Antonia Pârvanova, care este raportoare pentru problemele migranților și grupurilor etnice. Per, qui vont veni... Și mulțumesc tuturor experților care în decursul de-a lungul acestei audieri vor veni să ne împărtășească experiența lor și care uh, s-au pus la dispoziția noastră pentru a ne răspunde la întrebări. Sigur că salut pe fiecare dintre dumneavoastră. Madame Greiner, présidente du uh, Doamna Greiner, președinta rețelei europene a femeilor migrante din Germania. Doamna Isabela Mihalache, director adjunct al Centrului European pentru Drepturile Romilor. Aceste două doamne vor face parte din primul nostru grup de discuție. De asemenea, salut prezența, domn, prezența domnului Fotakis din partea Comisiei Europene, care va interveni în audierea noastră. Mulțumesc că uh, ați sosit astăzi, că sunteți alături de noi. Apoi uh, vom purta discuții foarte interesante privind uh, practicile de uh, integrare cu uh, doamna Möller Jensen din partea Centrului Danez de Informare privind femeile și problematica genului deci din Danemarca, și sigur uh, și domnul Kemal iub președintele Comisiei de Protecție împotriva discriminării uh, din Republica Bulgaria. De asemenea, salutăm prezența domniei sale. Și Vom avea și uh, în finalul uh, discuției noastre, vom avea intervenția doamnei Bach din partea lobby-ului european al femeilor, care uh, ne va face anumite propuneri. Deci mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi aici și, fără a mai întârzia, dau cuvântul doamnei Pârvanova, care va interveni aici Eh, și apoi va trebui să meargă eh, la Comisia Envi pentru a vota. Mulțumesc, doamna vă aveți cuvântul. Vă mulțumesc, eh, doamnă Moran Chartier, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Aș dori să-mi exprim plăcerea de a mă afla astăzi aici cu dumneavoastră pentru a discuta un, o problemă importantă, integrarea socială a femeilor care aparțin grupurilor uh, uh, minorităților etnice. În primul rând aș dori să spun că Comisia noastră pentru drepturile femeilor de la Parlamentul European este angajată pe, uh, pentru a rezolva această problemă și după audierea noastră vom elabora un raport care se va ocupa în detaliu de această problemă am mai discutat uh, de diferențele dintre femeile care aparțin de minorități, grupuri minoritare bine stabilite și cu tradiții și femeile din, care aparțin grupurilor de migranți. E probabil un scop foarte ambițios, dar vom încerca, pe durata discuțiilor noastre de astăzi, să clarificăm diferențele dintre aceste două grupuri și să vedem dacă există diferențe în ce privește practici de uh, discriminare a femeilor care aparțin acestor două grupuri, deci minorități și uh, migranți. Ca membru Comisiei pentru uh, Drepturile Femeilor și Egalității de Gen și raportare și de altfel ca toți uh, europarlamentarii care sunt membri acestei comisii, uh, suntem foarte atenți la toate inițiativele care doresc să creeze un mediu politic uh, și legal, juridic pentru această problemă de care ne ocupăm, ținând cont de faptul că trăim într-o societate multiculturală cu multe comunități diferite din punct de vedere etnic, religios, politic și sigur trebuie să ne ocupăm de problema migrației în Uniunea Europeană și să spunem că nu este un handicap să fie o femeie minoritară într-o societate democratică, uh, pentru că femeile joacă un rol economic-social din ce în ce mai mare. Raportul meu va dori să evalueze politicile de integrare uh, sociale în Uniunea Europeană pentru femei din grupuri minoritare etnice și să uh, clarifice problemele și să identifice și uh, soluțiile aceste probleme. Aș dori ca raport să pun accentul pe trei, accenturi, uh, uh, pe trei probleme. Rolul politicilor de integrare, rolul femeilor de minoritățile etnice și rolul politicilor uh, de egalitate de gen. Pentru a avea o integrare cu adevărat, Câteodată există cerințe, uh, câteodată contradictorii, care trebuie reconciliate. Deci de aceea trebuie să, uh, să vedem care sunt acele cerințe și să găsim modul de a le concilia pentru a satisface aspirațiile uh, legale ale femeilor care aparțin minorităților etnice, fără a pierde unitatea și continuitatea grupurilor lor etnice. Nu există politici uh, europene uh, obligatorii de integrare socială la nivel european, mai ales pentru că politica de integrare este responsabilitatea statelor membre. Și de aceea Comisia noastră este și mai angajată să facă lumină în, în, această, în acest domeniu. Dar uh, este un subiect care devine din ce în ce mai important la nivel european și există eforturi pentru a dezvolta o abordare comună într-un cadru european. Comisia spune că integrarea devine, devine încă și mai importantă Uh, pentru că aspectele sociale și economice și uh, îmbătrânirii demografice devin din ce în ce mai importante, mai ales pentru femeile uh, migrante și din grupuri minoritare. Ținând cont de faptul că politicile de integrare socială The capacity to cope with problem. Um, încearcă să re- realizeze participarea și accesul tuturor femeilor la viața socială avem nevoie nu doar de instrumente juridice, ci și de instrumente administrative și de activități voluntare. De aceea aș dori să atrag atenția asupra anumitor probleme și factori care ar putea împiedica integrarea socială a femeilor din minoritățile etnice. și, în primul rând, să mă ocup la, de nivelul de educație și cunoașterea limbilor străine, apoi condițiile de locuit, apoi condițiile de sănătate și, în al patrulea rând, calitatea locului de muncă și uh, condițiilor de la locul de muncă. Deci este necesar să continuăm uh, eforturile atât la nivel uh, european cât și național Uh, spre utilizarea de plină a instrumentelor existente și viitoare pentru a realiza această integrare uh, de succes a femeilor aparținând minorităților etnice. Uh, vă mulțumesc, mă scuzați, dar sunt, am un raport care imediat va fi supus votului la Comisia ENVI, deci mă, voi lipsi 10-15 minute, mă voi duce la vot și apoi mă voi întoarce pentru că acesta este efortul care dedic toate, acesta este subiectul care dedic toate eforturile mele. Mulțumesc! Doamna Moran Chartier, mulțumesc doamna Pârvanova pentru această prezentare rapidă a direcțiilor de activitate a dumneavoastră. Sigur că salut toate colegele și, și toți colegii care în această comisie a noastră a, din Parlamentul European s-au angajat pentru a rezolva aceste probleme legate de egalitate de gen, egalitate între bărbați și femei în întreaga Uniune Europeană. Uh, și sigur că vă rog să o, scu- uh, să o scuzați pe doamna Eva Svensson, președinta noastră de comisie, care nu a putut uh, să se afle astăzi aici alături de noi, dar care, sigur, cu foarte mare atenție și o mare voință politică urmărește uh, activitățile comisiei noastre. Acum vom asculta, vom da cuvântul experților noștri și uh, dau cuvântul doamnei Greiner, care este președinta rețelei europene a femeilor migrante din Germania. și aveți la dispoziție 15 minute, doamnă. Dar uh, vom fi foarte stricți, uh, vom ruga să respectați timpul de vorbire alocat. Mulțumesc și aveți cuvântul. Um, honorable MIPs, onorați membri ai Parlamentului, Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l acordați pentru a vă vorbi despre rețeaua uh, europeană a femeilor migrante, al, uh, a cărei președintă sunt. Suntem o rețea de femei uh, migrante, o rețea de uh, Uh, organizații ale femeilor din uh, grupuri de migranți din, uh, organizate în 20 de state membre. Oferim expertiză și consultanță în acest domeniu și ceea ce facem noi este, de fapt, să încercăm să concertăm toate eforturile acestor mici organizații membri la, membre la nivel european. Istoria noastră a început în ianuarie 2007 cu prilejul unui workshop de trei zile de la Bruxelles, când au fost invitate diferite grupuri de reprezentanți ai migranților pentru a-și prezenta prioritățile. Rezultatele acestei, acestui atelier au uh, fost publicate în documentul uh, Dreptul egale uh, pentru migranți în Europa. Care sunt activitățile în care credem noi că avem un uh, impact? Uh, pentru noi cele mai importante uh, domenii de activități uh, sunt odată uh, statutul uh, juridic uh, pe care îl dorim să-l obținem pentru femeile migrante. De exemplu, dacă un bărbat Uh, se căsătorește cu o uh, femeie dintr-o țară uh, terță, trebuie să existe o conviețuire de cel puțin 2 ani în, înainte ca femeia să poată primi un statut juridic, chiar dacă a existat violență în familie. Asta este foarte grav. În același timp, nivelul de educație al migrantelor este extrem de redus. Uh, de aceea am încercat uh, să ridicăm nivelul de educație al migrantelor încă din țara lor de uh, origine. Prin campanii de conștientizare, prin influențarea uh, Eh, legiferatorilor am încercat să ajustăm aceste neajunsuri. De asemenea, foarte multe femei migrante lucrează în posturi foarte prost plătite și în condiții foarte eh, precare. Sănătatea sexuală și reproductivă sunt afectate eh, de faptul că de multe ori nu, femeile migrante nu sunt uh, Uh, nu sunt asigurate, nu pot decide singur când uh, uh, să aibă o, să întemeze o familie. Sunt și alte aspecte, cum ar fi violența domestică, mutilare genitală feminină, căsătoriile forțate, violența împotriva femeilor. Recomandările noastre pentru statutul juridic ar fi să se ofere stat, statut juridic independent femeilor migrante. Am dori proceduri foarte simple și clare pentru clarificarea acestui statut juridic. Credem că trebuie să vorbim și despre eh, femeile migrante care nu sunt vizibile pentru că nu au documente și titluri de ședere. Ehm, din păcate, eh, abuzul asupra acestei categorii de migrante este extrem de mare pentru că ele se știe foarte bine, nu pot reclama aceste abuzuri la eh, poliție. Apoi, vrem să se țină cont în legislația privind migrația de eh, diferențele culturale, de aspecte care țin de eh, cultura și civilizația femeilor. Din păcate, avem eh, și situația în care nu sunt recunoscute diplomele și calificările din țările de origine, de aceea propunem le, proceduri transparente și rapide pentru recunoașterea calificării. Încep, eh, de asemenea, recomandăm eh, să se ofere eh, cursuri de limba, diferite cursuri de educație continuă și cursuri vocaționale care să permită o integrare a, per, a femeilor migrante pe piața din țara de reședință. Care sunt recomandările noastre pentru educație și ocuparea forței de muncă? din cauza uh, sprijinului limitat pentru mici antreprenori, uh, multe femei, uh, chiar dacă ar ști ce ar dori să facă, nu știu cum să-și înceapă o afacere, de aceea dorim o încurajare a femeilor migrante care doresc să se integreze um, în, în piață, în general. În același timp, trebuie să creăm uh, șanse egale pentru uh, femeile migrante. Din păcate, ocuparea forței de muncă este nereglementată în multe domenii. De aceea recomandăm uh, proceduri mai clare, mai transparente pentru eliberarea permiselor de muncă. De asemenea, recomandăm introducerea unor măsuri de monitorizare și inspecție a locurilor de muncă pentru a preveni uh, decăderea uh, uh, socială din cauza locului de muncă precar. În ce privește sănătatea sexuală și reproductivă, și aici am găsit că există o conștientizare uh, uh mult prea slabă a problemelor uh, specifice care privesc uh, femeile migrante. De aceea um, organizăm campanii pe temea, de exemplu, mutilării genitale feminine, um, cam, campanii în care încercăm să uh, canalizăm niște informații clare către comunitățile din țările de reședință. Nu există, din păcate, o înțelegere a, a, uh, față de nevoile uh, în domeniul sănătății, nevoile culturale în domeniul sănătății reproductive și de aceea vrem să recomandăm uh, dezvoltarea unor uh, instrumente educaționale pentru aceia care lucrează cu femeile migrante în domeniul serviciilor de sănătate. De, vrem de asemenea să includem mai multe femei migrante în uh, sistemele de sănătate. În ce privește violența împotriva femeilor, credem că este nevoie de o legislație specifică care să fie eh, pusă în aplicare pentru a, a pune în aplicare până la urmă acel, eh, acea toleranță zero despre care se vorbește. în ce privește lipsa uh, uh, tratamentului specific, uh, incluzând și problema stigmatizării, vrem să se ofere uh, uh cursuri uh, specifice pentru angajații din serviciile de sănătate pentru a, ca aceștia să poată ține cont de specificul cultural al femeilor migrante. Este important uh, în ce privește participarea la viața publică și politică să existe un acces uh, larg și uh, ușor, facil la informații pentru aceste femei în uh, țările de reședință. Din păcate, foarte, în foarte multe țări de reședință nu avem dreptul să votăm și de aceea nici gradul de, de aderență la această societate nu este foarte mare. Trebuie să încurajăm această participare a femeilor migrante la viața politică și socială vrem ca uh, această participare să se întâmple mai uh, ales de jos în sus, de la baza societății. Vrem, uh, recomandăm în același timp și oferirea mai multor surse de, de, pentru ONG-urile care promovează drepturile femeilor migrante dacă promovăm femeile migrante, dacă creăm din ele niște modele de urmat pentru restul comunităților migrante, atunci cu siguranță putem face mai mult și mai bine. În, în final, credem că egalitatea de gen trebuie încadrată în toate politicile de migrație la nivel național și la nivel european și trebuie ca nevoile specifice ale femeilor migrante să fie reflectate în aceste măsuri legislative speciale. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și în curând veți găsi toate informațiile esențiale și pe această adresă de internet migrantwomennetwork.org. Vă mulțumesc! Merci, Madame Greiner, de ce... Mulțumesc, doamne Greiner, pentru această prezentare concisă care a prezentat și ce probleme există și pe de altă parte ne-a oferit și un anumit număr de soluții care credeți dumneavoastră pot, uh, sunt necesare pentru armonizare uh, Je passe... a situației uh, acestor femei. Acum dau cuvântul doamnei Isabela Mihalache, European de de, din partea Centrului European pentru Drepturile Romilor care din 1996 este foarte activă în lupta împotriva discriminării. Mulțumesc pentru că ne veți împărtăși experiența dumneavoastră și ne veți prezenta acțiunile dumneavoastră. Thank you very much indeed for the very kind... Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Aș dori să spun că după dat fiind faptul că acum mai țin locul colegei mele Maia de la Centrul pentru Drepturile Roma, am uh, avut o activitate parcursul unui număr de șase ani cu societatea deschisă pentru drepturile omului. Problema noastră principală cu care ne confruntăm este lipsa informațiilor. Există o multitudine de probleme cu care se confruntă femeile Roma. Și sper că pe viitor vor exista cercetări mai centrate asupra situației femeilor Roma, furnizând astfel date mai extinse și și în ceea ce privește uh, colectarea generală a datelor se va face această departajare pentru a ține cont de interesele femeilor rome, astfel uh, putând face o, crea o mai bună înțelegere a nevoilor acestora. Pentru că femeile roma se numără printre cele mai discriminate din Europa. Excluz, excluderea femeilor roma de către instituții și societate în general uh, este potențată de <clears throat> situația acestora. Sunt excluse de accesul la asigurări de sănătate și deseori sunt îndepărtate din uh, spitale. Și acea societatea pe larg împiedică participarea cu șanse egale a femeilor romă. Legislația din statele membre nu este suficientă în materie de sănătate. Acestea se adresează serviciilor de sănătate doar în momentul în care se confruntă cu o situație gravă per ansamblu, o combinație de practici discriminatorii, tratament costisitor, proceduri discriminatorii, lipsa documentelor legale face ca <clears throat> accesul majorității femeilor rome să fie limitat. În Bulgaria, de exemplu, un raport <clears throat> efectuat în 2008 pentru uh, societatea deschisă a arătat că oamenii cu un statut uh, social mai ridicat uh, și o educație mai ridicată au o cultură și în domeniul sănătății mai ridicată. 7,8% din femeile Roma care au fost incluse în acest studiu nu au asigurare de sănătate în România un raport pe care l-am inițiat în 2006 arată că femeile rome își evaluează singure situația din state ca fiind precară. Practici rasiale segregatorii uh, afectează femeile rome, în special în maternități. și sunt etichetate ca țigănci, iar uh, lor li se acordă o atenție mai scăzută de către personalul medical. În 2005, un doctor de maternitate dintr-un uh, spital din uh, Ungaria a spus că există saloane separate pentru femeile uh, rome. Asta datorită faptului, din motive igienice, pentru că femeile uh, rome fumează. Însă maternitățile sunt uh, principalul, principalele instituții sanitare la care se adresează femeile rome, dar acestea nu au acces la tratamente pre- și post-naștere. Uh, dar și în alte domenii ale sănătății situația nu este mai bună. De aceea ar trebui să existe mediatori în domeniu care însă nu vor avea un impact major, principala problemă fiind lipsa de asigurări de sănătate, în special în Bulgaria și România. În anumite țări, Femeile uh, rome sunt încă expuse unui tratament discriminatoriu de către personalul uh, medical, cum ar fi, de exemplu, sterilizare forțată. Cercetările au arătat că în mai multe state ale Uniunii Europene, femeile rome au un procent mare în ceea ce privește uh, femeile care sunt supuse traficului și anume undeva între 40 și 80% din uh, victime. Cu toate acestea, s-au făcut foarte puține prin programe speciale care se concentreze doar asupra romilor și foarte puține inițiative antitrafic uh, ajung până la urmă în, la aceste persoane. Și în Republica Slovacă există uh, abuzuri majore. Și există <clears throat> Există dovezi care arată că practicile din trecut încă nu au fost uh, anulate, deși în mod legal uh, ele, legislația a fost schimbată. Guvernul slovac nu a luat niciun fel de măsuri pentru a aborda situația și nici uh, guvernul ceh sau slovac nu au luat măsuri pentru a acorda despăgă, despăgubiri victimilor. Este vorba de practica uh, sterilizării. În Ungaria, 42% dintre cele 84 de femei intervievate arată că au fost uh, victimele ale violenței domestice. Și răspunsul la, acest, la această problemă din partea autorităților uh, este insuficient. Cercetările arată că în momentul în care femeile roma se adresează poliției pentru abuzuri domestice, sunt uh, și mai mult uh, discriminate de către aceste instituții. Și doar într-un singur caz al studiului pe care îl citez, uh, persoana respectivă consideră că răspunsul din partea autorităților a fost uh, corespunzător. Așadar, este vorba de obstacole interne și externe. Date recente ale guvernului ceh arată că uh, și în ceea ce privește spitalele de psihiatrie mm, se constată aceeași segregare la adresa minorităților roma. În România, raportul pe 2006 arată că există o inegalitate de gen în ceea ce privește accesul la educație formală. Asta inegalitate în cadrul minorității romă între femei și bărbați. 23% este numărul femeilor rome care nu au avut avut uh, niciun fel de acces la educație, un număr, un procent de șase ori mai mare decât uh, în restul populației, unde acesta este doar de 6%. Și șomajul în cazul acestei categorii este un șomaj pe termen lung datorită lipsei calificărilor. 4,6 este media șomajului este, este rata uh, persoanelor care lucrează. Deci mai puțin de 5% dintre aceste femei lucrează pe piața muncii, restul fiind uh, având activitate la domiciliu. Pe scurt, în ceea ce privește situația locativă, aș mai spune că Același studiu din Bulgaria arată că aproape jumătate dintre <clears throat> gospodăriile din uh, Bulgaria sunt foarte precare, mai puțin de 33% dispun de o baie, 82% Bun. Doar 82% din gospodării dispun de electricitate doar jumătate din aceste gospodării dispun de o mașină de spălat. În 2009 au fost uh, raportate uh, expulzări din uh, spațiile locative ocupate, evacuări forțate. Pe, pe ansamblu, trebuie spus că femeile rome se confruntă cu o, cu o situație foarte precară și în ce, ce privește comparația cu bărbații din aceeași minoritate etnică. Și sunt foarte puține inițiative politice care se adresează concret îmbunătățirii situației femeilor rome, nici la nivel internațional, nici la nivel național. În schimb, angajamentul uh, de a se implica în acest sens uh, este declarat într-o diversitate de uh, strategii și, și uh, politici, inclusiv în uh, strategia de la Lisabona. Uh, și ar trebui să existe planuri de acțiune clare și concrete dedicate acestei probleme. Cu toate acestea, nu există angajamente formale și aceste instrumente nu își, nu își îndeplinesc rolul de a combate discriminarea. Printre recomandări, aș spune că guvernele ar trebui să-și respecte obligațiile conform tratatelor internaționale pentru a se asigura că femeile rome pot să beneficieze de drepturile fundamentale care le revin și ar trebui luate măsuri împotriva violării drepturilor uh, femeilor rome și trebuie recunoscută <clears throat> această discriminare multiplă și ar trebui luate măsuri în domeniul politicii pentru a combate acest flagel. De asemenea, și legislația viitoare ar trebui să țină cont în mod corespunzător de egalitatea de gen și ar trebui să conțină măsuri pentru a depăși aceste bariere multiple cu care se confruntă femeile rome. De asemenea, guvernele ar trebui să fie mai active în aplicarea legilor antidiscriminare. Ar trebui de asemenea uh, prevenite evacuările uh, forțate și promovată integrarea socială. Guvernele ar trebui să organizeze audieri în parlamentele naționale cu privire la situația femeilor rome și mă bucură faptul că astăzi particip la o audiere care ține cont de situația femeilor rome. Acest lucru ar trebui însă să-și găsească locul și pe agendele naționale și ar trebui ca astfel și tonul dezbaterilor în rândul publicului larg și a politicienilor și a mass media să uh, se schimbe în mod corespunzător. Ar trebui să existe și programe speciale pentru femeile rome în ceea ce privește posibilitatea de a-și pune pe picioare o afacere proprie. De asemenea, victimele ar trebui să aibă acces la instrumentele legale uh, odată ce au fost uh, victime ale abuzurilor sau uh, dovedesc că nu au avut acces pentru a-și a beneficia de drepturile care le revin. De asemenea, ar trebui colectate date în mod sistematic pentru că uh, aceste informații să fie uh, accesibile publicului larg <clears throat> și în special în uh, domeniile care sunt relevante pentru includerea socială a femeilor rome. Aș încheia prin a spune că <clears throat> și femeile rome ar trebui să aibă un cuvânt de spus în uh, procesul decizional, în special în ceea ce privește uh, propriul lor statut. Uh, de cet uh, exposé sur... Uh, Mulțumim, doamna Mihalache, pentru această prezentare a viziunii dumneavoastră și a studiilor efectuate în diverse țări privind situația femeilor rome, care sigur că, iată, ne pun un anumit număr de probleme. Acum voi da cuvântul colegilor noștri deputați din Parlamentul European și, în primul rând, doamnei Marina Iana Kudakis uh, pentru 5 minute. Mulțumesc, doamna, pentru că veți lua cuvântul și vă rog, vă invit să puneți și întrebări uh, invitatelor noastre. Mulțumesc, doamna Iana Kudakis. Da, sper să reușesc să respectăm de, uh, limita de timp. În primul rând, da, minoritățile etnice. Nu-mi place acest termen. Eh, eu provin din Londra, dar iată, nu am un aspect eh, britanic, deși eu aș fi put putea fi considerată membru a unei minorități etnice. Deci este insultătoare această categorisire. Ca, eh, eu cred că sunt parte a unei comunități și nu cred că este o definiție juridică a acestei, acestui termen de minoritate etnică. Deci în apărarea minorităților etnice spun că suntem oameni normali, ca oricare alții. În uh, Marea Britanie avem o societate multiculturală <clears throat> care înseamnă că facem parte din ansamblul societății, orice am fi, bărbați sau femei. Și cred că important este când uh, discutăm, uh, bine, această frază, această, acest termen minorități etnice, pentru că trebuie să-l utilizăm, să ne amintim că aceste grupuri diferite comunitare au, manifestă respect reciproc unele față de altele Uh, care duce la mai multă toleranță și înțelegere a altor comunități și uh, o, un proces mai ușor de interacțiune între aceste comunități. Deci e vorba de respectare, înțelegere, re, uh, acceptare reciprocă. Uh, dumneavoastră vorbeați de uh, femeile Very Interesting, because I don't actually know a lot about them. E foarte interesant, iată, am aflat multe lucruri aici. Uh, am avut impresia, poate vreți să mă corectați, că în uh, Marea Britanie sunt uh, numite călătoare da, și în CV-ul dumneavoastră scrie romanii. Este vorba de o naționalitate sau? Um, right, in the UK they're called travellers and from what I understand... Mă rog, în, în uh, Marea Britanie, în Regatul Unit, uh, sunt numiți călători. Din câte am înțeles eu, aceștia sunt un, uh, un, un grup uh, aparte de persoane, uh, spirite libere și sunt foarte uh, norocoși pentru aceasta. Sigur, au probleme Uh, legate de, de, de ceea ce societatea numește lege, dar cred că trebuie să respectăm cultura și obiceiurile lor și trebuie ca întotdeauna să, să le oferim uh, diverse lucruri bazându-ne pe acest respect, deși comentariile noastre trebuie să fie bazate pe înțelegerea uh, societății rome. Ați vorbit despre nevoile legate de sănătate. Bine, aici sunt diferențe, probabil față de o societate tradițională. Eu mi-amintesc că uh, bunica mea probabil că avea niște remedii naturale mai bune decât uh, medicamentele de azi. Uh, dar, referindu-mă acum la vulnerabilitatea acestor grupuri, ea există și trebuie recunoscută ca tare. Ei au nevoie de susținere suplimentară pentru a putea fi integrați, dar și pentru ca Eh, cultura lor să poată fi conservată și unicitatea lor. Nu contează despre ce grup e vorba. Eh, deci trebuie să operăm cu aceste categorii și să ne oferim eh, susținerea pentru aceste grupuri. Merci, Madame Iana Kudaki. Da, președinte, mulțumesc, doamnă, mulțumim, doamne Iana Kudaki și acum dau cuvântul doamnei Cornelia Ernst. Pour la GUI. Vielen Dank. Ich möchte einiges zu Migrantinnen. Mulțumesc. Vreau să spun câte ceva despre migrantele din Germania. În Germania există două categorii de minorități etnice, că ne place termenul sau nu. Unele minorități uh, trăiesc alături de noi de mulți, uh, multe secole, uh, sorbii, danezii, alții. O altă categorie privește migrantele care au apărut după, care au venit la noi după constituirea Republicii Federale Germania statutul lor de minoritate nu este recunoscut ca atare. Avem între 7 și 8 milioane de migranți, așa numiți străini, care trăiesc alături de noi. Mulți au venit uh, în, la începutul anilor 60 ca muncitori sezonieri, uh, uh, la începutul anilor 60. O iugoslavă care a fost cea de a, a, a fost uh, migranta cu numărul 2 milioane care a sosit uh, uh la noi, a fost uh, Uh, primită cu mare onor în 1972. Numai că, cu puțin timp mai târziu, uh, Germania a fost reconstruită și s-a declarat clar că nu mai este nevoie de reconstrucție. Dar mulți muncitori sădâneri își aduseseră deja uh, soțiile, copii, s-au născut în a doua generație acolo și atunci acestora s-au mai, li s-au mai alăturat și mulți migranți din state africane, asiatice, din Iran, din Afganistan, mulți curzi care au venit, uh, au venit din Turcia spre noi și care au găsit refugiu în Germania. Apoi mai este și o altă, un alt val de uh, migranți uh, de etnie germană care au primit anumite drepturi odată ce s-au repatriat, cum spunem noi, s-au restabilit în Germania toate aceste persoane primesc anumite drepturi și o șansă de integrare socială în funcție de statutul lor. Cei mai, ce mai avantajați sunt copiii și după copii, mamele acestor copii. Există însă o dublă discriminare pentru migrante. Odată discriminarea ca migrant și odată ca discriminarea ca femeie. În Eh, estul Germaniei, de exemplu, șomajul în rândul migrantelor este de 30-40%. Da? Eh, e, e drept că și pentru bărbați este greu să găsească un serviciu, dar pentru migrante și mai greu. Și dacă găsesc un loc de muncă, acesta este plătit eh, foarte uh, prost. Ehm, femeile trăiesc în, în sisteme de obicei patriarhale uh, și uh, nu sunt respectate de multe ori și populația majoritară nu recunoaște problemele cu care se confruntă migrantele. O, o, o revoltare în societatea germană apare doar atunci când este vorba de purtarea vărului complet sau mutilare genitală feminină o uh, migrantă nu de mult a spus că uh, nu de mult a spus că în Germania se simte mai puțin protejată decât în uh, Turcia, pentru că în Germania chiar nu se respectă anumite diferențe culturale. În, în Germania, migrantele au, sunt mai dezavantajate decât femeile majoritare față de situația bărbaților în această categorie socială. Multe migrante nu pot decide în privința soartei lor, sunt dependente economic și sunt de foarte multe ori victima unor abuzuri sexuale. Asta nu este o problemă etnică și, repet, nu este o problemă etnică, ci este o problemă de acceptare a rolului femeii în societate în general. Multe migrante nu cunosc drepturile care li se cuvin, eh, foarte multe dintre ele știu foarte slab eh, limba majorității și de aceea au premise, eh, le lipsesc premisele pentru a dobândi niște calificări. Dacă au venit la noi cu niște calificări profesionale, acestea din cauza neexercitării profesiei se, sunt perimate după o vreme. Multe migrante de aceea Uh, rămân doar în, uh, în, în rol de mamă, dacă doriți, și de, de purtător al unor valori culturale. Uh, din păcate, ar fi nevoie de mai multă solidaritate, mai, de mai mult contact între femeile germane și femeile migrante pentru a evidenția acele diferențe culturale, acele eh, eh, dezavantajări de care suferă acum femeile migrante. Vă mulțumesc! Merci, eh, Madame Ernst, de, de cette analyse. Mulțumim, doamna Ernst, pentru această analiză și prezentarea situației din Germania. Iar acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, Domnule Constantinos Fotakis. Monsieur Fotakis, vous avez la parole. Thank you very much. Mulțumesc. Actually, I am um, advisor. Sunt uh, consilier al directorului general pentru uh, afaceri sociale privind probleme de migrație. Și cred că sunt un vorbitor uh, uh, suplimentar aici, pentru că pentru mine este o bună ocazie pentru a auzi uh, pe cei care au experiență de zi cu zi a acestor probleme. Pentru început, spune că dezbaterea de astăzi uh, are legătură directă cu o problemă mult mai largă. E vorba de coeziunea socială în uh, viitoarele noastre societăți. Pentru că am văzut că în ultimii 15 ani s-au produs, au avut loc fluxuri migratorii importante în Europa și acestea continuă. Uh, din cauza unor factori economici și demografici. Și dacă astăzi cineva ar vizita una din școlile noastre din Europa, ar putea vedea imediat ce va însemna dimensiunea multiculturală a societăților noastre în viitor. Deci dacă societățile noastre nu vor reuși să uh, rezolve problema acestor, acestei noi structuri a populației, atunci se va pune problema coeziunii sociale pe viitor. Deci e o problemă legată atât de drepturile omului, cât și de uh, egalitate de șanse pentru toți oamenii, deci o problemă morală, dar și o problemă de supraviețuire a societăților noastre. În ce privește minoritățile etnice, uh, de rom și alte grupuri și în legătură cu migranții, aș spune că există două probleme, există aspecte comune, dar și diferențe. prezentarea doamnei Mihalache, iată, ne-a dat o, o prezentare o, o prezentare foarte exhaustivă a problemelor uh, comunității rome. Cred că cel mai îngrijorător în această situație este că atunci când acești oameni sunt discriminați, uh, ei nu reacționează, pentru că fie că ei consideră că nu au nicio șansă sau nu știu cui să se adreseze. Deci cred că dacă e vorba de acțiuni politice de întreprins, nu trebuie doar să le consolidăm drepturile, ci și să le dăm șansa uh, să-i emancipăm, pentru că ei să-și poată apăra drepturile. În ce privește migrația, spune că dimensiunea de gen este de o importanță deosebită pentru migranți. Nu doar pentru că există acest fenomen de modificare a compunerii fluxurilor migratorii în ultimii ani și a trendurilor migratorii, dar avem și schimbări de atitudine. Deci femeile migrante, a femeilor migrante și schimbări în uh, partea economică, pentru că economia trece de la, evoluează de la un tip industrial de uh, uh producție la, un, la o economie bazată pe servicii, atunci apar din ce în ce mai multe locuri de muncă pentru femei. Deci, uh, sectorul serviciilor e mai favorabil promovării angajării femeilor. Deci, în acest context, problema uh, uh, egalității de gen este una foarte importantă. Și migrația este o ocazie, o șansă pentru femei, pentru că câteodată prin migrație femeile au șansa de a evada, aș îndrăzni să spun, din limitele, limitele lor culturale și din situația economică din uh, țara de origine, pentru că adesea ele provin din țări unde mm, se poartă războaie sau care sunt afectate de sărăcie. Deci, există multe cazuri de femei talentate care, uh, cu ajutorul mm, mm, fluxurilor migratorii, datorită faptului că uh, se mută în altă țară, beneficiază de potențialul lor de plin și ajung să ocupe locuri de frunte în societate. Dar, din nefericire, marea majoritate a femeilor se află într-o situație caracterizată prin locuri de muncă de proastă calitate, prost plătite și uh, sunt uh, practic prinse în capcană și se confruntă cu o situație în care nu pot uh, uh, uh, să mai iasă din acest cerc al locurilor de muncă de proastă calitate și prost plătite. un alt element la care vreau să mă refer este diversitatea femeilor migrante, pentru că există femei care provin din un program de formare familială, cum a spus doamna Greiner, Uh, familii din, în care există probleme cu respectarea drepturilor. De multe ori uh, aceste femei nici nu au dreptul de a, de a munci. Dar, în multe cazuri, au roluri concret, bine stabilite în familie și nu își pot dezvolta uh, talentele sau cunoștințele. Apoi există alt grup diferit care este grupul celei de-a doua generații. Uh, E vorba de femei din a doua generație de migranți și există un conflict între ce percep ei, ce, ce învață ele, ce văd la școală sau în viața de zi cu zi și apoi acasă, acasă situația este probabil de multe ori diferită. Deci, iată, probleme diferite. Și apoi, există și femeile care se află în, uh, într-o situație de a solicita azil politic sau victime ale războiului uh, sau ale oprimării din familie sau uh, care se mm, confruntă cu alte probleme specifice. De asemenea, <clears throat> dați-mi voie să adaug că în acest context al crizei economice situația s-a înrăutățit. Iată, a crescut șomajul, Uh, putem face o comparație între rata uh, de ocupare a femeilor uh, migrante și există un decalaj de 18% în Europa între angajarea, rata angajării femeilor migrante și a femeilor din țările de origine. Este foarte important acest aspect, mai ales pentru femeile nou sosite în Europa. E o, o problemă foarte importantă și se, mm, e valabilă și pentru minoritățile etnice, există o mare diferență între femeile nou venite, cele care se află în, în Europa de mai puțin de 3 ani, și situația femeilor care se află în Europa de mai mult timp. Așadar, politicile noastre nu pot, din păcate, să dea un răspuns adecvat pentru gestionarea, administrarea tuturor fluxurilor migratorii, și trebuie să facem mai multe eforturi aici, deoarece perioadele timpurii ale integrării migranților în societate sunt uh, foarte importante pentru a uh, valoriza aspectele umane, sociale, pentru că dacă emigranții uh, mm, primesc locuri de muncă foarte proaste, deși au o calificare înaltă, foarte greu mai ies din această situație. În concluzie, după cum am spus, există o provocare aici. Uh, noi trebuie să oferim migranților și uh, uh, minorităților etnice drepturi sociale și, bine, aici și ONG-urile sunt foarte active. Trebuie să promovăm conștientizarea drepturilor lor și să facilităm accesul migranților la organizațiile care le pot apăra drepturile. Mulțumesc pentru atenție. Merci, monsieur. Președinte, mulțumesc, domnule Fotakis, pentru sinteza viziunii noastre a Comisiei Europene în, în privința situației migranților. Iată, v-ați referit aici la probleme într-un mod global cu obiectivul nostru european de coeziune socială, obiectiv comun, sigur, și ne-ați putut oferi o viziune istorică a unei integrări a migranților și a diferențelor dintre ei. avem și o problemă socială, deci coeziune socială cu respectarea diferitelor culturi de origine. Apoi, o problemă de evoluție a integrării în funcție de istorie, istoric, de perioadele istorice în care ne găsim. Știm că astăzi ne aflăm în plină criză economică și că există tensiuni uh, încă și mai puternice legate de problema migrației și mai ales a femeilor din eh, categoria migranților. Iată, v-ați referit și la problema acestor tensiuni dintre mediul educației școlar, care trebuie să fie un factor de integrare, și eh, familia, pe de altă parte, care adesea eh, creează un decalaj și uh, familia adesea este o, o, o, o sursă de discriminări, din păcate. Uh, și acum voi da cuvântul uh, colegilor deputați care doresc să pună întrebări uh, invitatelor noastre sau invitaților din acest prim grup de discuții. Iată, uh, deschid discuția și cine dorește să pună întrebări invitaților noștri are cuvântul. you have a comment uh, mm-hmm. after that. Alors, moi, je voudrais... Euh, Bine, atunci eu uh, aș dori, pentru că așa poate veți avea timp uh, să vă gândiți la câteva întrebări și dumneavoastră. Bine, eu aș dori acum să adresez o primă întrebare invitatelor în ce privește femeile rome și aș întreba, v-ați ocupat? Ați avut uh, experiențe legate de, de alfabetizarea sigur, în diverse țări europene, uh, femeilor rome, pentru că vedem că uh, la originea integrării stă educația, alfabetizarea, formarea. A doua întrebare a mea, poate mai degrabă reprezentantului comisiei, dar și dumneavoastră sigur aveți experiențe de la fața locului și e foarte important. M-aș referit la problema de calificări a femeilor, deci își pierd competențele. Pe de o parte avem uh, imaginea acestor femei migrante necalificate, dar ați vorbit de o capcană, uh, domnule reprezentant al Comisiei. Deci uh, aș vrea să știu care sunt sectoarele în care sunt mai mm, pregnante aceste capcane. Deci cum se poate ieși din această capcană de calificări? Care ar fi soluția? Deci, ă, iată că întrebările mele se referă în primul rând la problema educației, a formării. Da, dacă altcineva dorește să pună întrebări, doamna Bauer, vă rog. Mulțumesc. Ă, și eu am o întrebare în legătură cu ă, educația și pregătirea vocațională și întrebările mele se adresează în special reprezentantei Organizației pentru Drepturile Roma. În țările din centrul și estul Europei, problema în principiu este că există o educație extrem de deficitară în rândul romilor. În Slovacia, în România, Bulgaria, chiar și în Ungaria, am întâlnit cazuri în care a fost foarte greu să motivezi copiii romi să învețe la o școală, pentru că în momentul în care se reîntorceau în comunitatea lor, nu erau suficient de motivați să își continue studiile la școală. Avem chiar experiențe de genul uh, în care aceia care au obținut calificări profesionale sau școlare uh, nu au mai fost uh, reprimiți sau au fost discriminați în cadrul propriei lor comunități. Nu, nu, nu știu în ce măsură este oportun să să constitui uh, licee cu internate pentru, pentru a uh, promova uh, pregătirea școlară a copiilor rom, pentru că aici am contravenit însăși valorilor, însăși valorilor culturale ale romilor. Cum vedeți dumneavoastră soluția pentru această problemă? Merci, Madame Bauer. Mulțumesc, doamna Bauer. Acum doamna Thompson are cuvântul. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, vorbitorilor pentru prezentele foarte interesante. Eu cred că de asemenea, se impune această diferențiere între grupuri minorităților etnice care uh, se află într-o țară de mulți ani și cei migranți, pentru că se pare că problemele sunt diferite. De regulă, migranții tind să fie integrați în cea de-a doua sau a treia generație. În cazul meu, bunica mea a venit în Olanda din Polonia și probabil că nu s-a integrat la fel de bine ca mine în momentul de față. Asta ține de diferitele culturi. Dar cred că problema romilor uh, trebuie să beneficieze de o atenție specială. Suntem conștienți de multe dintre provocările actuale, de istoria uh, acestora, dar cred că ar trebui totuși să vedem că există exemple bune și de integrare în uh, Danemarca, de exemplu, populația romă a fost foarte mică pentru că acum două secole grupurile de romi care au venit în Danemarca au fost trimiși mai departe în Suedia. Însă, la începutul anilor 60, guvernul danez a făcut eforturi pentru a le integra mai bine și în momentul de față putem spune că sunt integrați, dar poate ar trebui să se pună întrebarea dacă a fost vorba de o asimilare a romilor sau o integrare care le-a permis să-și păstreze și propria cultură. Pentru că și aceasta constituie uneori o barieră spre integrarea completă. Și în Franța există astfel de exemple și în Spania. Este așadar posibil dar depinde de măsurile care sunt luate. Mă bucur însă faptul că noul nostru comisar pentru <clears throat> ocupare și aspecte sociale a decis să pună pe picioare un un grup, un organism care să se dedice acestei chestiuni și a minorității rome. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Thompson. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, să pună întrebări, atunci v-aș propune, iată, să dăm cuvântul mai întâi doamne Mihalache, ca să răspundă acestor întrebări legate de problemele romilor, pentru că vedem că asta se află în centru discuției de astăzi. Sigur, știind că nu trebuie să ne concentrăm doar asupra comunității rome, ci să avem și o viziune de ansamblu. Thank you very much and thank you all for your very good question. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebările care mi le-ați adresat. Încerc să răspund pe rând și voi începe cu comentariile dumneavoastră vis-a-vis de diferența între romi și așa numiți călători. E adevărat, există mai multe grupuri care pot fi asociate cu uh, țiganii sau romi per ansamblu, grupurile Sinti, Așcali, de exemplu, în Kosovo, dar uh, toți se identifică ca o minoritate etnică, chiar dacă au denumiri uh, diferite. E adevărat că în cazul uh, romilor călători. Aceștia se confruntă în continuare cu probleme majore în toate țările în care se află, cu locurile în care se pot așeza. Și mm, citesc, dacă îmi permiteți, dintr-un alt raport care se mm, referă la situația locativă, că mm, un număr mare de astfel de romi trăiesc în în loc, localități sau în așezări uh, ilegale unde nu au acces nici la servicii sanitare, nici la tot ce asecem noi cu spațiul locativ. Așadar, nu ne se dă nici autorizare de a se așeza într-un loc anume și de aceea trebuie să se mute dintr-un loc în altul, ceea ce uh, în majoritatea cazurilor afectează și educația copiilor lor și accesul la servicii medicale. Însă există de asemenea diferențe atunci când vorbim de migranți și Roma. Romii au fost în uh, Europa de multe secole deja și chiar dacă îi considerăm o minoritate, este vorba până la urmă de aproape 12 milioane de oameni în întreaga Europa. Și probabil că acest număr va crește odată cu aderarea țărilor din Balcani. Vorbim de egalitate de gen tot mereu, dar cred că trebuie să ținem cont de accesul la drepturi fundamentale care le sunt negate romilor. Și aici revin la problema inițială. Este inacceptabil să continuăm să vorbim de oameni fără uh, buletine de identitate, care, prin urmare, nu pot avea nu pot beneficia de drepturile civile sau de accesul la servicii medicale. Intervenția mea de astăzi a venit uh, în ultim moment pentru că trebuie să înlocuiesc pe colega mea. Am încercat să asamblez o serie de date, dar e foarte dificil din multitudinea de date de statistice de care uh, dispunem să știm cu exactitate care este situația în teren. Consider însă că un, o primă măsură care se impune este colectarea datelor pentru a vedea exact care este situația în teren. Atunci când este vorba de programe, acestea ar trebui să se concentreze asupra protejării accesului femeilor romă la drepturi fundamentale. Există o serie de astfel de programe. Există de asemenea și cursuri în uh, limba romă pen, pentru că aceștia să aibă acces și la propria lor limbă maternă. În ceea ce privește întrebarea doamnei Bauer, problema motivării copiilor rom de a merge la școală, aș spune că provocarea cu care ne confruntăm vizează mai multe aspecte. Există provocări și în ceea ce privește comunitatea din care provin, obstacole, așadar, dar și din partea societății pe larg. Dacă copiii însă nu au dreptul sau nu au posibilitatea să participe la procesul educațional, pentru că dacă se află într-o zonă segregată, această educație nu, nu este dată și personalul uh, din școli este necalificat. Așadar, dacă ca și copil nu beneficiez de șanse egale în ceea ce privește educația, nu putem vorbi de motivația copiilor de a merge la școală sau de motivația părinților de a-i trimite. Și aceste cazuri de segregare sunt foarte clar documentate, de exemplu, în Republica Cehă, unde există o decizie a Curții Europene de la Strasburg, unde se evidențiază acest lucru și în special în uh, cazuri unde e vorba și de probleme mentale. În Ungaria, în România, ne confruntăm cu numeroase probleme de segregare în ceea ce privește accesul la educație. De aceea, guvernele ar trebui ca, în primul rând, să ofere acces la o educație de calitate și ONG-urile au o misiune. În Ungaria, de pildă, ONG-urile au încercat prin programe pilot să combată aceste bariere și copiii participă. Se trezesc la 5 dimineața și merg la școală, dar guvernul încă nu a acceptat această politică în sensul transformării ei într-o o politică de stat. Așadar, există uh, motivație pentru copii și pentru părinți, dar statul trebuie uh, să vină cu un sprijin concret. Când e vorba de migranți și faptul că romilor trebuie să li se acorde o atenție specială. S-a menționat exemplul sau țările care au încercat uh, să integreze romii, dându-se exemplul uh, suedez. E adevărat, guvernul suedez a fost foarte proactiv în uh, promovarea drepturilor migranților, a femeilor în ansamblu și a limbii rome, care este acceptată ca limba minoritară în Suedia. Cu toate acestea, încă se mai confruntă cu discriminări, în special atunci când este vorba de spațiu locativ. E mai dificil pentru populația romă să închirieze, de exemplu, spațiu locativ, pentru că societatea majoritară încă ezită să închirieze locuințe romilor. N-aș spune neapărat uh, segregare. Atunci când uh, e vorba de compensarea victimelor uh, sterilizării, sper că țări cum ar fi Cehia, Slovacia și Ungaria vor colabora cu guvernul suedez și vor lua exemplul uh, practicat de Suedia în acest sens. Cred că cu acesta am reușit să răspund tuturor întrebărilor. Vous avez... Mulțumesc, mai președinte. Uh, pe scurt, vă rog, doamnă Greiner, în trei minute uh, v-aș ruga dacă doriți să răspundeți. Mulțumesc. După cum am spus uh, anterior, femeile migrante, în calitate de reprezentant a femeilor migrante și rețeaua europeană acestora, uh, cred că am lucrat, uh, într-adevăr, la nivelul de bază, de jos în sus, pentru femeile africane din Germania și colegii mei au lucrat, sigur, cu alte grupuri etnice. Și eu spun că femeile africane din Germania, de exemplu, acestea se confruntă cu discriminare, și bărbați și femei se confruntă cu diverse cauze de discriminare, femeile se simt rușinate, vulnerabile și cu toate remediile nu sunt potrivite, sunt probleme cu locuințele, cu, cu locurile de muncă, suntem confruntați cu discriminări din cauza culorii pielii noastre chiar și când vorbim de uh, copiii noștri, deci de migranți din a doua generație. Și nu vor, dacă nu vorbim destul de, de aceste uh, discriminări, iată, apar probleme. Eu, în calitate de mamă, de consilieră, uh, eu încerc să fac tot ce pot înspre integrare, dar există reacții adverse. Eu încerc să încurajez comunitatea noastră să se integreze, dar, pe de altă parte, societatea în ansamblu ei trebuie să acționeze pentru o mai mare integrare, pentru că nu e o integrare cu un singur sens, și tot trebuie să se implice. Și cred că e păcat când se nasc copii în Germania, că încă trebuie să-și caute identitatea și ne întreabă, de exemplu, când ne vom întoarce și de unde venim noi, de fapt. Africa, ei, mulți dintre ei n-au fost niciodată în Africa. Părinții lor poate nici nu-și mai permis să se întoarcă în Africa sau nu pot să o facă deci, iată, avem istorii diferite și apoi, pe, pe de altă parte, când ne-am părăsit ele de origine, am venit, am luat cu noi cultura, tradițiile noastre. Și atâta timp cât nu interacționăm cu societatea în ansamblu ei, există tendința că atunci când ne mutăm în altă țară, ne păstrăm tradițiile și le protejăm încă și mai mult. Așa, ăsta e cazul cu africanii, când e vorba cu mutilarea genitală feminină, sau când e vorba de uh, aceste familii patriarhale. Deci uh, trebuie încă făcute multe pentru ca femeile să poată fi emancipate, să vorbească uh, uh, foarte clar, să se opună acestor tradiții și, că, și să profite de, de, de ocaziile care îi se oferă în Europa. Da, cred că mă voi opri aici pentru că nu mai avem destul timp la dispoziție, dar sigur aș mai fi avut multe de spus, dar uh, vă mulțumesc pentru atenție. Da, președinte, mulțumesc și acum domnul Fotakis. Um, I think I have to reply to the... Cred că um, trebuie să răspund uh, la această întrebare pe care ați spus în legătură cu calificările. Uh, și anume, există un fenomen pe care noi îl numim în engleză brain waste, o risipă a competențelor, calificărilor. Cred că sectorul în care acest fenomen se constată cel mai acut este sectorul sănătății. În spitalele noastre lucrează foarte mulți doctori din state terțe, dar și din țări precum Polonia sau din alte state eh, eh, din Uniunea Europeană care lucrează pe post de asistente sau de infirmier, cu toate că au calificări mult mai eh, înalte. Și atunci, care este de fapt problema? Există în primul rând o problemă de recunoaștere a calificărilor profesionale. Nu este o falsă problemă și un fals obstacol. Este o problemă reală. Și anume se pune întrebarea cum se poate stabili o echivalare a unei, o echivalență a diplomelor din Mongolia, Vietnam și de pe la noi. Este o problemă într-adevăr foarte dificilă. Știți că am realizat deja progrese importante uh, Eh, și ne-a luat foarte mult timp să o facem eh, la nivel european. În prezent, la nivel Comisiei, eh, Direcția Generală pentru Educație, cea pentru ocuparea forței de muncă și cea pentru piața internă, colaborează <coughs> pentru a obține noi progrese în acest domeniu. Însă este și rămâne o problemă foarte importantă. În ce privește recunoașterea diplomelor, trebuie să contextualizăm uh, cunoștințele dobândite prin, uh, cu aceste diplome în, uh, în statul de reședință, în statul gazdă. Când lucrezi într-un domeniu de înaltă calificare, trebuie să poți să te exprimi uh, și să comunici cu precizie. Apoi, uh, trebuie ca aceia care lucrează în, în joburi foarte de înaltă calificare să cunoască și uh, uh, cadrul legal, cadrul instituțional în care se desfășoară această activitate în țara gazdă. Tocmai de aceea am inițiat o serie de acțiuni care uh, vizează peste 600 de mii de uh, beneficiari Uh, a Fondului, European, uh, Fondului Social European care încearcă să integreze acești oameni. Apoi, de multe ori, um, oameni cu calificări superioare sunt, uh, se află într-o situație de capcană în care sunt exploatați în, în joburi de calificări inferioare față de pregătirea lor. într-un caz uh, am întâlnit reprezentanți ai unor ONG-uri în care, care spuneau că uh, reprezentanții ONG-urilor spuneau că mulți oameni uh, lucrează sub nivelul de pregătire profesională și nu pot fi lipsi de la serviciu, lucrează pentru salarii derizorii, deci nici nu nici nu există posibilitatea de a exploata aceste competențe. E bine, ă, toate aceste aspecte concură la acel fenomen de brain waste, ă, de risipa competențelor despre care vă vorbeam la început. Mulțumesc! No. Mulțumesc acum. Dau cuvântul doamnei Brita Thompson, raportor din, um- din umbră. Nu, mă scuzați, spune președinta. Deci, vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru cele spuse, domnule Foltachi, și acum uh, începem cel de-al doilea grup de discuții. Mulțumim tuturor invitaților și în ce privește al doilea grup, uh, uh, rog invitatele să vină alături de mine, deci mă refer la doamna Miller Jensen, vă rog, uh, și domnul Kemal Iup, de asemenea pour euh, ouvrir euh, notre deuxième ca să începem uh, discuțiile cu cel de-al doilea grup privind practicile în materie de integrare. Et ensuite, Madame Thompson, vous aurez la parole. Și apoi, sigur, vom da cuvântul și doamnei Thompson. Donc nous allons voir maintenant des exemples concrets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 Donc je passe tout de suite la parole. Așadar, dau cuvântul doamnei Măr Jensen din partea Centrului Danez de Informare privind femeile și problematica genului din Danemarca. Deci ne va vorbi despre politicile din Danemarca în materie de integrare. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această invitație. Abia am așteptat să vin și să vorbesc în fața dumneavoastră. Am înțeles că este posibil să vorbesc limba daneză. Tocmai am aflat acest lucru, așa că voi face acest lucru. Permiteți-mi să vă prezint rețeaua Cvinfo. Este un program care se adresează femeilor free migrante, deseori refugiate. A fost un program foarte bun până acum cu rezultate bune, însă am constatat uh, de asemenea că am reportat succese atunci când uh, un, uh, o persoană mi-a spus că mentorul meu a fost GPS-ul meu uman. Și despre asta este vorba până la urmă, ca mentorii să deschidă ușa spre piața muncii în, și spre societatea daneză în ansamblă. Așadar, rolul mentorului este unul foarte important. Așadar, Cvinfo este un centru de informare despre, cu privire la egalitatea de gen, care a început în anii 70. Este o instituție deja consacrată care se subordonează Ministerului Culturii. A, este vorba de experți cu care lucrăm și anume în toate domeniile societății, iar în ultimii 10-15 ani am încercat de asemenea să lucrăm foarte mult pe internet, am um, elaborat o enciclopedie cu biografii a femeilor de renume în Danemarca, pe care am uh, încărcat-o pe net. Există de asemenea și o revistă uh, pe internet și există mii de femei daneze care se simt aproape de această instituție noastră. Prin intermediul Twitter constatăm că mii de femei ne urmăresc și participă la activitățile noastre. În 2003 apoi am avut uh, o idee, a fost uh, o provocare până la urmă pentru rețelele și structurile care se ocupă de problemele femeilor. Așadar, o provocare de a deveni active <clears throat> pentru a vedea cum anume am putea utiliza cel mai bine această rețea Quinfo și ar trebui privit, uh, privit acest rețea ca un fel de instrument al pieței muncii. Am început cu un proiect uh, mic, cu 12 mentori, pentru că nu eram cunoscuți în uh, rândul minorităților migrante în Danemarca. Însă, în momentul în care am lansat acest program, sute de femei au răspuns că vor să participe ca mentor. Și am avut practic un uh, succes imediat. În anul următor am primit două premii. Unul din partea unei reviste daneze pentru femei și un alt uh, premiu de asemenea pentru că au fost uh, peste 5.000 de femei daneze și femei emigrate care au participat la aceste acțiuni. Am reușit astfel să creăm peste 2000 de perechi uh, migrant mentor în uh, orașele din Danemarca, de pe tot teritoriul Danemarcei. Este vorba de femei foarte bine calificate care au dorit să-și asume acest rol de mentor. Mm și este unul din puținele proiecte unde succesul s-a văzut imediat. Pentru că atunci când a fost vorba de găsirea locului potrivit de muncă, un mentor poate fi un ajutor important, în special în acele profesii care sunt destinate în majoritate femeilor, cum ar fi în domeniul sanitar, în domeniul educației, în domeniul social. Și acest proiect este foarte util, în special pentru acele femei care nu au făcut încă parte din piața muncii. Birourile noastre, centrele noastre sunt deseori uh, amplasate în centre rezidențiale sau în cartierele mai marginașe, unde populația migrantă este majoritară. Așadar, mentorii aveau și un rol social, deseori cu educație în domeniul social sau și a fost foarte interesant să vedem cum anume se desfășoară această colaborare imediată și directă, iar mentorele noastre participă pe bază voluntară. Este vorba de solidaritate între femei, încercarea de a integra o altă femeie în societatea daneză, dorința de a participa într-un proiect uh, care promovează valori cu care te poți identifica. Este vorba de reciprocitate și solidaritate și de aceea aceste valori se doresc ca fi împărtășite și cu alte femei care au venit în Danemarca. Însă o premisă importantă a fost uh, cadrul profesionist în care se desfășoară acest program. În alte state, în Canada, în Statele Unite, această <clears throat> practică a sponsorilor, mentori, este de mult la ordinea zilei. Există uh, și totul este construit în mod profesionist, există feedback pentru persoana care beneficiază de această sponsorizare și a fost uh, foarte important pentru noi să capacităm femei daneze cu calificări superioare pentru o astfel de participare voluntară. Și acești, uh, la alegerea acestor mentori, folosind de asemenea mult practica interviului, pentru că este important să vedem cu cine avem de-a face. Nu ne interesează cum arată, ce haine poartă, de unde provin, ci vrem să vedem dacă aceste persoane se pot concentra asupra nevoilor femeilor migrante care vin în Danemarca, a speranțelor acestora, a ceea ce își propun să atingă în Danemarca. Mai există acum o serie de nivele suplimentare care s-a adăugat în, între timp. Ne-am adresat și celei de doua generații care se află în Danemarca. La început, uh, interesul a fost mai mic, dar pe măsură ce au văzut că este o activitate interesantă, că astfel pot să-i ajute pe proaspeții veniți, interesul a crescut. Dar deseori nu cunosc uh, rețeaua și structura daneză de aceea aici intervine rețeaua noastră. Pentru că în ultimul timp am elaborat și programe politice și anume 15 politiciene <clears throat> din Danemarca, s-a implicat și doamna Brita Thompson, din uh, parlamentele regionale și, și din capitală. Avem așadar în uh, acest uh, birou din capitală 15 tinere care doresc, își doresc o carieră politică în acest domeniu. S-a sărbătorit și cea de 100 aniversare a dreptului de vot pentru femei în Danemarca. Apoi, uh, în Valsmoze este un uh, ghetto, practic, la marginea uh, Copen, orașului Copenhagen. Deci am lucrat și cu programe de sponsorizare pentru tineret, similar cu programele pentru femei, tot uh, lucrând cu mentori pentru acești tineri, tineri cu potențial care nu beneficiază de sprijinul de care au nevoie în familie. Și a fost uh, foarte interesant să obținem această finanțare pentru aceste programe, pentru a extinde și asupra tinerilor acest program cu mentori. Doamna președinte, mulțumesc. Sigur, vă vor putea fi adresate întrebări pentru a continua această discuție. Mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit această experiență daneză și sunt convinsă că vom avea întrebări concrete pentru dumneavoastră. Acum dau cuvântul domnului Kemale Iub, președintele Comisiei de Protecție împotriva discriminării a Republicii Bulgaria. Eh, vă rog, domnule, vă vom asculta cu atenție în legătură cu experiența noastră din Bulgaria, vă rog. Благодаря. Искам особено да благодаря, уважаеми дами и господа, за предоставената ми възможност. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă putea face această prezentare privind eh, integrarea femeilor care provin din grupurile etnice minoritare. Mă voi referi la femeile migrante în Bulgaria, pentru că numărul acestora nu este unul foarte însemnat Uh, acum, egalitatea dintre sexe în Bulgaria e reglementată de Constituția. De Constituție există și legea contra discriminării și există și uh, codul muncii, dar nu este nicio lege care să stimuleze integrarea femeilor provenind din minoritățile etnice și nici participarea acestora la viața politică sau culturală din Bulgaria. să mesteavă în profil. Uh, nu, de foarte multe ori nu se cunosc exact uh, situațiile acestor femei, posibilitatea lor de a accesa locuri de muncă, la ce riscuri de violență în familie sunt supuse, deci sunt multe aspecte necunoscute pentru că nu sunt date statistice precise. Asta explică și absența unor politici concrete în acest domeniu. Comisia de protecție împotriva discriminării dispune de date care ne arată că femeile provenind din minoritățile etnice sunt supuse uh, uh, diver, unor tipuri de discriminare uh, în funcție de uh, sex și de originea etnică. Înaintea crizei uh, uh economice, dar și în, în situația crize, de criză economică, femeile din această categorie sunt cele mai vulnerabile, sunt primele care își pierd locul de muncă uh, Eh, sunt eh, cele care trăiesc eh, um, mai jos de pragul sărăciei și adesea se confruntă cu numeroase obstacole în încercarea lor de a se integra în societatea noastră. Noi am, ne-am propus să începem, să demarăm un proces de uh, gender dimension, în engleză, sigur, uh, pentru a stimula integrarea femeilor acestora și pentru a le explica de asemenea de ce drepturi se bucură ele. Sigur, deci este vorba de o încercare de a pune uh, pe, în centru discuțiilor din Bulgaria aceste probleme legate de gen. La alegerile pentru Parlamentul European din Bulgaria, dar și la alegerile pentru Parlamentul Național, uh, a existat o campanie pentru participarea egală a femeilor și Bulgaria a obținut rezultate încurajatoare. 40% din uh, eurodeputații bulgari sunt femei. Aceste rezultate au fost uh, obținute, poate nu în aceeași proporție, dar iată că și la nivelul Parlamentului Național 20% uh, din deputați sunt femei. Uh, e un nivel inferior față de precedentea legislatură, când am avut un procentaj de 27%, însă, iată, există 1% din aceste femei care reprezintă minoritățile etnice în Parlament. Guvernul bulgar beneficiază de 17% de prezență a femeilor și pentru prima oară în Bulgaria o femeie a fost aleasă în funcția de uh, președinte a adunării naționale. A, dar această absență de date statistice privind uh, minoritățile etnice Uh, nu ne permite să avem o imagine precisă a situației și uh, îngreunează eforturile uh, în direcția stimulării integrării sau pentru a monitoriza aplicarea măsurilor deja luate. Adesea se pune și problema protecției datelor personale, dar cred că aici trebuie, într-adevăr, să, ca noi să putem colecta date pentru a ne putea constitui o, o bază de date și asta pentru uh, monitorizarea situației minorităților etnice, a ratei șomajului în rândurile acestor minorități și pentru a putea, sigur, aplica criteriile Eurostat pentru a dispune de un tablou complet al situației. Pentru că în absența unor date statistice, mai multe probleme privitoare la femeile din minoritățile etnice ne vor rămâne, din păcate, necunoscute. Adesea, politicile care uh, își doresc uh, o îmbunătățire a statutului, de exemplu, a uh, minorității rome, iată, se uh, izbesc de obstacolul reprezentat de faptul că romii înșiși nu-și cunosc drepturile. Avem un procent de 15,6% din populație, uh, a, e vorba de minoritatea turcă aici, și proporția uh, de femei este mai mare decât cea a bărbaților. E vorba de 51,6% în, uh, în, această, în acest grup etnic al uh, turcilor. Și în grupurile turcilor și a romilor. Știți programi și plan sondajele ne arată că strategiile naționale și programele aplicate de colectivitățile locale, din păcate, uh, nu țin cont de specificitatea acestor grupuri, de exemplu, în ce privește educația. Foarte adesea, programele educative nu țin cont de tradiții, tradițiile acestor grupuri etnice. De exemplu, adesea părinții nu doresc să-și trimite copiii la școală în satul vecin, pentru că în propriul sat nu există școală. Iată, există astfel de situații la fața locului. Asta, bineînțeles, mai ales în zonele rurale. O altă problemă ar fi și educația în limba maternă, învățământul în limba maternă. Asta uh, privește mai ales romii, dar și uh, minoritatea turcă. Un sfert din romi în Bulgaria uh, sunt, este, se confruntă cu problema analfabetismului. În primii 10 ani ai democrației în Bulgaria după căderea comunismului și această perioadă de tranziție, din păcate acest uh, fenomen de analfabetism în rândul romilor uh, s-a extins, a, căpătat dimensiuni uh, îngrijorătoare. Trebuie spus în acest sens că există diferențe între bărbați și femei. Iată, există un procentaj mai ridicat de bărbați mai educați decât femeile și uh, adesea uh, acest grad de analfabetism și ignoranță a părinților e una din cauzele pentru care copiii nu frecventează școlile, pentru că nu sunt impulsionați în familie în acest sens. Trebuie luate măsuri specifice aici, sigur ținând cont de aceste condiții specifice pentru a putea garanta o bună educație, o, accesul la educație pentru acești copii. Pentru că, sigur, e foarte importantă educația lor pentru ca mai apoi să-și poată găsi un loc de muncă. Adesea, din păcate, societățile comerciale refuză să angajeze romii sub pretextul că aceștia nu au competențele necesare în ultimii 10 ani, în Bulgaria, problema șomajului și problema formării au devenit uh, probleme care s-au extins la întreaga uh, comunitate romă, uh, romii nemai având posibilitatea de a le asigura copiilor o, o bună educație și să le insufle un simț al răspunderilor care să corespundă cerințelor societății și deci să le dea șansa, posibilitatea de a se integra în societate mai apoi. Femeile rome se confruntă cu multe dificultăți pe piața muncii din cauza situațiilor lor familiale uh, și din cauza prejudiciilor societății împotriva lor. Uh, adesea aceste femei au, uh, au mulți copii și adesea, din păcate, nu cunosc ce posibilități se oferă pe piața muncii. Și în Bulgaria, aceste femei uh, foarte des uh, nu ocupă decât locuri de muncă inferioare, care, pentru care nu este nevoie de calificare sau uh, foarte des aceste femei nu-și găsesc de lucru decât pe, pe, pe Министерството на труда и социалната политика за ограмотяване, включване... Decât la negru. Sigur, acum și guvernul a trebuit să aibă politici pentru a garanta accesul la locurile de muncă a femeilor rome. Există, au fost luate inițiative, inițiative în acest sens, dar fără rezultate satisfăcătoare și vedem că se plătește un preț social foarte ridicat, mai ales pentru femeile rome uh, singure, deci pentru, mm, pentru mame singure cu mulți copii care adesea sunt obligate să se prostitueze pentru a putea asigura un trai copiilor lor. în ce privește minoritatea turcă, trebuie să spun că aici problemele sunt diferite. Nivelul de formare, de acces la educație este mai ridicat, dar există prejudicii în societate față de, față de femeile turce. Există stereotipuri și, din păcate, nici aici nu dispunem de, da, de date suficiente în legătură cu discriminarea uh, adresa membrilor minorității turce. Institutul Național de Statistică, uh, din păcate, nu dispune de un buget suficient. Dar uh, ne-a spus, de exemplu, că 55% din, uh, din familiile rome depind de ajutoarele de stat, însă nu cunoaștem uh, același institut de statistică nu ne-a oferit date în legătură cu romii care au căzut victima discriminărilor. Nu există date uh, pentru zonele rurale și în legătură cu accesul uh, la serviciile de sănătate în zonele rurale. Știm că foarte adesea uh, au loc uh, nașteri la vârste foarte de între 10 și 15 ani. Asta ne arată că este foarte important ca uh, fetele să fie informate în legătură cu posibilitatea de a avea acces la servicii medicale. Uh, <clears throat> Acum câțiva ani, Bulgaria a început adevărat punerea în aplicare a unui program uh, referitor la un mediator al serviciilor de sănătate cu foarte bune rezultate. Uh, e vorba de o campanie de informare uh, în rândurile minorităților etnice, în legătură cu diferitele tipuri de servicii de sănătate, cu activitățile de prevenire, dar uh, la ora actuală, reforma sănătății, care este în curs de desfășurare, uh, prevede închiderea a numeroase spitale, din păcate. Și există cazuri de dreptul șocante în care serviciile de urgență au refuzat să trimită ambulanțe în anumite cartiere, în așa numite ghetourile uh, romilor, sau uh, cazuri de întârzieri uh, de, de sosirea ambulanțelor. Pot uh, să vă, v-aș putea oferi numeroase cazuri. Uh, a existat un caz în care ambulanța a sosit doar după decesul uh, unei, unei femei rome care solicitase uh, asistența serviciilor de ambulanță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 Uh, abordări discriminatorii la nivelul instituțiilor de învățământ, în, în școli, în universități, uh, dar uh, s-au luat măsuri pentru a combate aceste atitudini. Vă pot da anumite exemple în legătură, de, în legătură cu bune practici pe care comisia noastră le-a putut aplica dar asta uh, ulterior. Uh, <laughs> Mulțumesc, domnule Iu, pentru prezentarea dumneavoastră și acum uh, dau cuvântul domnului Brita Thompson, care ne va putea prezenta o analiză și o, experie, o experiență proprie de toată activitatea sa. Uh, Mulțumesc foarte mult și mulțumim pentru prezentările dumneavoastră. Uh, care m-au convins că avem de-a face cu diferite grupuri și cu diferite provocări. Se pare că situația, situația din Bulgaria, unde comunitatea romă uh, are specificul ei, este diferită de situația imigrării uh, și migrației către Europa. Uh, și situația minorității turcii din Bulgaria este diferită de problemele pe care le înfruntă Comitatea Romă în uh, relație cu majoritatea. Cred. Cred însă că uh, populația română poate fi asimilată unei, uh, unei comunități autohtone da? Avem, avem o, o chestiune similară în Groenlanda, care ține de Danemarca, unde, unde există populații care nu sunt stabile, dar care sunt autohtone și care se disting, eh, eh, diferențiază foarte clar de imigranții turci, de exemplu. Deci, eh, deci avem nevoie de multe informații, date statistice, de cunoștințe despre comunitățile rome pentru a putea să răspundem uh, acestor provocări cu care sunt confruntate. Uh, spuneați că, de exemplu, bărbații romi sunt mai bine educați decât uh, femeile din comunitățile rome. Acest lucru însă îl vedem la nivel global și îl vedem și în toate celelalte Uh, comunități de migranți, cu toate că tocmai acum are loc un proces de feminizare, dacă vreți, a educației în rândul migranților. Deci femeile încep să devină mai bine educate decât bărbații uh, din comunitățile de migranți. Deci uh, este, este, cred, această problemă una care merită atenția Uniunii Europene și a Parlamentului European. Pentru că observăm că în rândul statelor membre noi, această problemă afectează segmente mult mai importante a, a populației de ansamblu. Dumneavoastră vorbeați, stimată doamnă, de 12 milioane la nivel a, european a, și, în, și în Bulgaria am auzit cifre semnificative. Deci este o chestiune importantă. Și distingem această problemă de integrarea celor nou veniți în anii 50, uh, din țările uh, din sudul și estul Europei, întâi au migrat bărbații, au apărut femeile, uh, soțiile acelor bărbați care erau muncitori sezonieri. Acum însă, majoritatea serviciilor, locurilor de muncă apar în domeniul serviciilor. De exemplu, servicii de îngrijire, care sunt acum uh, uh, Uh, prestate în, în special de uh, femei. În în uh, Spania, de exemplu, se întâmplă exact invers față de cum se întâmpla în Europa de Occidentală acum câțiva ani, și anume femeia vine întâi, lucrează în îngrijirea la domiciliu poate 10 luni și după aceea își permite să, să-și aducă și bărbatul și copii. Este o tendință care cu siguranță se va consolida în viitor. În țara mea, în Danemarca, de exemplu, există un exces de 20% bărbați în zonele marginale, da? nu, nu în orașele mari. Asta ce înseamnă? Există foarte mulți bărbați nemulțumiți care, care trăiesc fără o femeie în casă și care uh, cu siguranță că își uh, doresc uh, o, o, o soție, o, o, o parteneră. Uh, poate că, mm, dacă nu le găsesc în populația autohtonă și le găsesc în populația imigrantă. În Thailanda, de exemplu, avem foarte multe femei din Thailanda care uh, au ajuns pe această filieră în țara noastră. Deci în viitor vom vedea mai multe femei eh, în domeniul serviciilor, serviciilor de îngrijire, de exemplu, vom vedea mai multe femei eh, eh, căsătorite că bărbați care alt minter nu, au, nu ar fi găsit o femeie cu care să trăiască și vom vedea că în diferite state europene vor apărea noi probleme cu acceptarea acestor, acestor noi categorii. Anul trecut, am consultat uh, situația Portugalei, Irlandei și uh, Danemarcei. Uh, în seminariile noastre am uh, uh examinat situația mai multor persoane din Moldova, din Portugalia, din alte țări care, uh, cu toate că aveau pregătire profesională calific- înaltă calificare, uh, lucrau în slujbe prost plătite, mult sub nivelul lor de pregătire. Și același fenomen de brain waste, de risipă a, a creierilor, a competențelor profesionale s-a uh, constatat și aici. Din păcate, nu există un sistem care să susțină um, aceste migrante în funcție de uh, Uh, calificările pe care le au. Și de aceea uh, recunoaștem că atunci când uh, atunci când în anii 70 o categorie compactă de lucrători au venit din Iugoslavia, din Italia, din Grecia, în Germania, toată lumea avea un un cel comun, dar avea și un spațiu, provenea din același spațiu cultural. Acum, lumea provine din multe societăți, din multe uh, contexte culturale diferite și de aceea sunt, eh, suntem nevoiți să examinăm fiecare, individ, eh, fiecare migrant ca individ și nu ca membru a, unei, eh, a unui grup de, de migranți. Cred că numai așa putem obține un succes uh, uh, în aplicarea metodelor uh, de integrare a femeilor migrante. mi-ar, plăca, mi-ar plăcea foarte mult dacă propunerile dumneavoastră ar fi susținute și de comisie. Pe de altă parte, dacă ne nu trebuie să ne concentrăm doar pe piața uh, forței de muncă. Ar trebui să implicăm și femeile în politică. Am avut uh, uh, în țara noastră multe femei din foste migrante care au fost alese în consiliile locale care au devenit politicieni locali și care au avut astfel acces și la politica națională. Și această abordare cred că este foarte importantă. atât despre de această problemă recunoașterea diplomelor, a calificărilor uh, vocaționale și profesionale este foarte importantă. Cred că procesul Bologna, de exemplu, ne ajută la nivel european, dar există cu siguranță și alte uh, măsuri prin care se poate uh, asigura acest lucru. Acum avem o situație de șomaj crescut, dar peste foarte puțin timp vom avea o mare nevoie de forțe de muncă calificată și trebuie să ținem cont și de situația demografică și de evoluția demografică din Europa. Trebuie să fim consecvenți, mai consecvenți pe viitor în ce privește integrarea migrantelor. Uh, în încheiere, doar o întrebare, dacă mai pot să am, uh, în legătură cu Bulgaria și uh, populația Roma. Există, există o reproducere, să zicem, închisă a comuni- în cadrul comunității rome? Există căsătorii mixte sau romii se căsătoresc doar în cadrul uh, cu membri ai uh, propriilor comunități? Mulțumesc. Merci, merci, Madame uh, Thompson. Mulțumim, doamne Thompson. Acum deschid dezbaterea și sunt gata să vă dau cuvântul ca să mă refer aici la, la deputați, sigur. Iată, salut pe doamna Rodi Crața, vicepreședinta Parlamentului European, care a susținut aici. Și doamna Ernst, nu, în primul rând doamna Crața are cuvântul și apoi doamna Ernst. Pentru că, iată ce dezbatere interesantă avem în dimineața asta și dezbatem probleme importante pentru noi toți din Europa. Vă rog, doamnă. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, aș dori să felicit pe organizatorii acestei reuniuni. Aș dori să le mulțumesc și invitațiilor, experților care au venit la noi pentru a ne prezenta experiența lor. Tema este una foarte importantă și pentru coeziunea internă și a obiectivelor Uniunii Europene cu o ocupare completă a forței de muncă, bunăstare și pace este important și pentru politica noastră de vecinătate și relațiile noastre externe. Pentru că securitatea, coeziunea internă se leagă direct de politica pe care o facem vis-a-vis -vis de țările candidate, vis-a-vis -vis de țările din vecinătate, și a țărilor partenere și, bineînțeles, și față de țări mai îndepărtate, care însă reprezintă și țări de origine pentru migrație. Constat așadar că au fost abordate problemele pe ansamblu, s-a vorbit de mai multe minorități etnice și este important pentru membrii din această comisie, și, dar și pentru experții care vor să contribuie ar trebui să ne bazăm și pe textele care au fost deja adoptate. În Parlamentul European existat, au existat rapoarte deja cu privire la Roma, la femei migrante. Există așadar deja o bază de la, pe care putem să plecăm. Parlamentul s-a ocupat deja cu o anumită continuitate de aceste teme și acum putem eventual să vedem ce s-a realizat din uh, recomandările noastre, ce trebuie făcut uh, în plus, pentru că acum a venit și momentul să vedem care sunt rezultatele. Mulțumesc, doamna Creață, și acum are cuvântul doamna Ernst. Vielen Mulțumesc. Eu mă gândeam că dacă ne propunem să elaborăm o strategie antidiscriminare pentru femeile din minoritățile etnice din Uniunea Europeană, aici trebuie să diferențiem foarte clar uh, despre cine anume vorbim. E vorba pe de o parte, de generații total diferite. Care e situația generațiilor mai în vârstă, a generațiilor tinere? Dacă vorbim de femeile rome, este o problemă foarte uh, Uh, dificilă, dar uh, în cazul femeilor musulmane, iar vine într-un context uh, complet diferit și trebuie să ținem cont de toată această diversitate a problemelor minorităților etnice pentru a putea avea succes în combaterea discriminării la nivel european. De aceea trebuie să filtrăm, în primul rând, care sunt uh, diferențele majore de care trebuie ținut cont în mod uh, specific și care sunt problemele comune. Aici este, până la urmă, misiunea noastră. Și întrebarea mea adresată invitaților noștri este aceea cum priviți dumneavoastră această abordare de a ține cont de specificul din care provin femeile, specificul minorităților din care provin femeile migrante, dar și aspectele comune. Poate ne puteți spune câte ceva și în acest sens. Merci, Madame Kilni. Mulțumesc acum, da, Kiel Nielsen. Oui, je pense que cette euh, audition est fort intéressante. Da, mulțumesc că dezbaterea este foarte interesantă. S-a vorbit adesea, de exemplu, domnule Iup a vorbit, eu făceam uh, o paralelă cu femeile afgane ascunse sub burca, în anumite țări din Europa de azi nu există burca, însă uh, femeile sunt ascunse totuși, nu le vedem, sunt total ignorate, e de dreptul impresionant. Deci aș dori să vorbim și problema, de problema datelor, că ați vorbit de lipsa datelor statistice. Și, și acesta e un aspect foarte important am putea îmbunătăți situația. Dar cred că poate trebuie să ne punem și întrebarea privind motivele care au uh, dus la migrarea acestor femei. Întrebarea de bază. De ce o anumită populație se găsește în Europa și cum putem aduce răspunsuri, să rezolvăm cauzele imigrației în mod global? Sigur, nu putem rezolva problema în această dimineață, dar trebuie să ne gândim totdeauna că e e bine să avem o imigrație uh, selectată, dar uh, nu una nereglementată. Uh, acum, în Europa, problema imigrației sau a migrației anumitor cetățeni europeni, mă gândesc aici la romi, eu locuiesc în vestul Franței, dar în regiunea nordului sunt foarte mulți romi în Franța și, iată, dau naștere multor dificultăți. Deci aș dori să vedem de ce se află aici aceste uh, persoane și dacă într-adevăr doresc să se află aici, dacă aceste femei, dacă acești bărbați romi aflați în diverse regiuni ale Europei se află acolo la alegerea lor sau au fost obligați. Și cum putem noi, în Europa, să rezolvăm cauzele acestor, acestei migrații. Poate aș, v-aș, întreb, v-aș uh, solicita un răspuns la, la aceste probleme. Mulțumesc. Președinte, dacă nu mai există alte întrebări, ba da, domnul Fotakis uh, dorea și el să pună o întrebare sau o lămurire. Intervin... Am dorit să mai intervin o dată în în relație cu cele spuse de doamna Ernst cu privire la demografie, pentru că eu sunt uh, specialist mai degrabă în aceste probleme demografice. Și dacă îmi permiteți, aș avea și o întrebare. Deseori uh, dramatizăm puțin uh, problema demografică, pentru că pe viitor vor exista nevoi care nu vor putea fi acoperite. Eu cred că situația după 2 ani de criză economică este că scenariul cel mai probabil pentru următorii 10 ani va fi acela că ne vom confrunta atât cu șomaj cât și cu o lipsă de personal calificat, pentru că după criză va veni o problemă de restructurare, unde economiile noastre trebuie să se adapteze la globalizare. Vom vedea transferuri la nivel mondial, reașezări ale colaborărilor internaționale, ca de pildă astăzi între Daimler și Renault, vor exist, va exista nevoia de noi calificări, dar în același timp și oameni care își vor pierde actualul loc de muncă. Și bineînțeles că nu e ușor să iei pe aceiași oameni și să-i muți într-un loc de muncă cu altă calificare. Pe de altă parte, nu vom putea utiliza nici tinerii pentru a acoperi nevoia de forță de muncă calificată în aceste domenii noi, pentru că e greu de capacitate această tânără generație. Acestea sunt așadar problemele cu care ne confruntăm în următorii 10 ani. Dar atunci când vorbim de evoluția demografică, impactul asupra forței de muncă, pieței forței de muncă va fi undeva mai târziu, peste 45 de ani. Revenind acum la integrare. Integrarea se referă atât la societatea pe ansamblu, cât și la migranții însăși. Dar atunci când vorbim de măsuri, vorbim doar de măsuri adresate migranților, dar nu spunem nimic de întreaga societate. Și de aceea întrebarea mea, care sunt măsurile care vizează întreaga societate? Pentru că deseori migranții ni se plâng chiar atunci când uh, sunt mulțumiți de acțiunile care se întreprind pentru ei, uh, se plâng că aceste acțiuni sunt oarecum într-un vid. Ei nu reușesc să aibă contact cu restul societății. De aceea, aș dori să știu dacă există poate bune practici care să se adreseze întregii societăți în acest sens. <clears throat> Mulțumesc, domnule Fotache, și cu asta ajungem la răspunsuri. Deci să ne gândim la cele spuse de doamna Jensen, care a insistat în legătură cu profesionalism, de profesionalizare a protecției, pe de-o parte, cum spunea doamna Crața din aur, nu mai există o abordare strictă a legăturii între societatea gadă și societatea migrantă, ci s-a trecut la analizarea valorilor pe care e bazată societatea noastră. În al doilea rând, am găsit că abordarea domnului Iup a fost foarte interesantă. Se vede foarte clar că există o lipsă de date și mai ales în, în ce privește această diferență între problema integrării sociale Uh, în uh, mediul rural și mediul urban. Poate și răspunsurile, rezolvările acestor probleme sunt diferite și v-aș întreba ce experiențe aveți aici, în acest domeniu. Vă rog, doamnă Melorien, să aveți cuvântul, să răspundeți eventual primei părți a întrebărilor. Vă rog. Thank you. Uh... Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să vă atrag atenția asupra unei conferințe internaționale pe care am organizat-o în noiembrie anul trecut. Uh, întregul program uh, și conținutul conferinței puteți să-l consultați pe pagina noastră de internet. Deci acolo găsiți foarte multe informații pe aceste chestiuni legate de, de, de mentorii sociali. Apoi, Uh, în, în cursul anilor, în proiectele noastre, am intervievat atât mentorii cât și uh, persoanele asistate și toate aceste interviuri le-am introdus într-o bază de date. La început, nu eram conștienți de magnitudinea pe care acest program urmează să dobândească, și pentru început, la noi a fost, pentru noi a fost doar un instrument de evaluare internă această bază de date a interviurilor. Dar, deocam, dar în prezent încercăm să dezvoltăm această bază de date astfel încât să putem extrage câteva uh, rezultate foarte clare, să arătăm, de exemplu, uh, din ce țări provin persoanele asistate beneficiare, să, să obținem și alte rezultate prin interogarea bazei de date. Cam în șase luni de acum uh, vă vom putea spune mai multe despre aceste rezultate. Este un material unic în felul său Nu cred că mai există cineva care are uh, rezultate privind femeile migrante uh, uh, coroborate pe șase ani de intervenție socială. Cineva m-a întrebat de anii 80 Eh, să știți că beneficiarele noastre au între 25 și 55 de ani, dar majoritatea covârșitare se află la vârste cuprinse între 30 și 35 de ani. Deci, iată, este o vârstă foarte importantă eh, pentru contribuția femeilor la societate, pentru întemerea unei familii și așa mai departe. Deci, eh, sub aceste aspecte, rezultatele vor fi relevante privind integrarea acestei femei în societate. Doamna doamnă din Germană din Germania m-a rugat să fac o diferențiere între diferitele grupuri de beneficiari, să arăt de unde provin aceste uh, beneficiare. Ei bine, este foarte important ca uh, în asistarea, uh, în cadrul asistenței acordate, să să nu facem aceste diferențieri, să nu facem distinție între uh, musulmani, non-musulmani, uh, apartenența la diferite comunități. Sigur, în, atunci când asistăm pe cineva, este important să putem uh, uh, să venim în întâmpinarea persoanei după nevoile sale specifice, dar eu nu vreau să deschid uh, Uh, nu de, vreau să deschid uh, o instituție sau accesul doar a femeilor musulmane la anumite uh, structuri, pentru că asta ar continua stigmatizarea acestor femei ca femei musulmane. Nu. Aceste femei vin cu un bagaj de, de resurse, de speranțe, de năzuințe, de, de proiecte. Vor să se integreze în țara noastră, în societatea noastră, așa cum sunt ele. Deci, uh, uh, cred că interesele noastre sunt puțin diferite. Dumneavoastră aveți problemele noastre, noi încercăm să mobilizăm societatea uh, la baza ei. Nu știu dacă am răspuns bine deocamdată. Mulțumesc. Cu Monsieur Iup. Mulțumesc acum domnul Iup are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi aș dori să răspund întrebării doamnei Thompson. În Bulgaria, romii, precum și turcii, nu reprezintă o categorie a migranților. Turcii trăiesc în Bulgaria de probabil 600 de ani, romii încă și de mai mult timp și integrarea lor trebuie să facă obiectul unei politici uh, țintite a statului. În Bulgaria există multe exemple pozitive, dar mi se pare din păcate că predomină exemple negative. Există încă multe prejudicii și prin acestea se pot explica situațiile de discriminare adesea. Pentru a evita reproducerea acestei, acestor discriminări, Trebuie ca eforturile noastre să fie axate uh, pe uh, copii, încă începând de la grădiniță, pentru a le putea asigura educația, uh, apoi studiile liceale și așa mai departe, pentru că lipsa accesului la educație stă la uh, originea uh, respingerii romilor în societatea uh, din Bulgaria. Foarte adesea, tinerii bulgari, de exemplu, elevii bulgari, refuză să stea în bancă, în sala de clasă, refuză să stea în bancă cu un coleg rom. Există o atitudine de discriminare, față, de asemenea, față de copii cu handicap, nu, doar, nu e vorba doar o problemă etnică. Eh, sigur, adesea eh, romii eh, se căsătoresc în cadrul propriei societăți. Există foarte puține cadruri de căsătorii mixte cu bulgari A, pot să vă dau un exemplu de dreptul tragic. Acum 5 uh, sau 6 luni uh, uh, a fost un caz care mi-a amintit de Romeo și Julieta. Au existat doi tineri îndrăgostiți de, de 17 mm, ani. Ea era bulgăroaică, el era rom și s-au aruncat în fața trenului acești doi tineri. Fata a murit, a decedat și tinerul a rămas invalid pe viață. Asta doar pentru că nu li se permitea să, să trăiască împreună. Erau stigmatizați de societate. Uh, după aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, uh, Bulgaria a căpătat statut de uh, stat frontalier mm, cu zona, vecin cu zona Schengen și existau teme că romii din Bulgaria vor emigra masiv în Occident uh, Iată că nu, lucrurile nu au stat așa. Însă noi trebuie să căutăm uh, motivele pentru care romii emigrează. Ade- cel mai adesea ei emigrează pentru a găsi locuri de muncă și majoritatea migranților sunt femei. Bărbații rămân acasă, uh, se ocupă de copii și femeile sunt cele care pleacă să caute de lucru. Acum se vorbește de înființarea unui partid al bărbaților în Bulgaria, care să lupte pentru integrare și pentru emanciparea acestora. Iată, astea sunt uh, faptele. Cât privește o distinție între uh, mediul uh, rural și urban, ei bine, în zonele rurale, integrarea e uh, mai ușoară, pentru că oamenii se cunosc între ei, nu există o segregație la școală și nici în diversele cartiere. Probleme. Aici uh, nu sunt, probleme nu sunt similare cu cele uh, urbane. Trebuie doar să luptăm împotriva închiderii uh, din lipsa de resurse a mm, spitalelor sau, sau școlilor de asemenea, aș dori să adaug că în Bulgaria nu există romi nomazi. Ei se stabilesc într-o anumită zonă, care duc o viață sedentară, trăiesc în anumite cartiere unde există condiții bune de trai pentru ei, unde există curent electric, canalizare. Însă, Adesea aceste cartiere se confruntă cu un uh, exces de populație. Sunt suprapopulate. Și adesea romii își construiesc uh, barăci din această cauză uh, în disprețul legislației în vigoare, nu respectă niciun fel de plan urbanistic și de aceea eu am insistat asupra importanței de a dispune de date statistice pentru că trebuie să cunoaștem uh, numărul de uh, copii școlarizați, uh, numărul celor care rămân acasă, trebuie să știm numărul persoanelor aflate pe piața muncii, șomerilor, șomerilor nedeclarați. Deci există o mulțime de date pe care, dacă le-am cunoaște, am put, ne-ar permite să rezolvăm probleme, pentru că dacă nu dispunem de informații, nu putem nici lua măsuri. Mulțumesc. Eh, președinte, mulțumesc eh, pentru răspunsul dumneavoastră și acum eh, închid acest al doilea grup privind practicile de integrare și trecem la a treia parte a discuțiilor noastre cu prezentarea unor propuneri de măsuri care ar putea fi luate propuneri de politici și dau cuvântul doamnei Amandine Bach din partea lobby-ului european al femeilor uh, care, iată, se află acum alături de noi și apoi da, voi da cuvântul doamnei Bauer și doamnei Kiel Nielsen uh, de eurodeputate. Mulțumesc. Și acum doamna Bach are cuvântul. Um, I would like first to start my... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc mai întâi uh, Comisiei FEM și, pentru, și raportoarei, doamnei Pârvanova, pentru a ne fi invitat la această uh, audiere. Știm că este un raport de inițiativă și am auzit deja uh, totuși foarte multe propuneri pentru viitoare politici de specialitate. De aceea, ca reprezentat adevărat uh, a unei rețele europene, mă simt nevoit să contribui și eu cu unele propuneri uh, uh, pentru o mai bună legislație la nivel european. Am avut unele propuneri deja în dimineața aceasta și voi, mă voi baza pe acele propuneri făcându-le completări. Vreau să stabilesc moment, deocamdată câteva legături cu Eh, agenda europeană care eh, va avea și o componentă de eh, integrare a femeilor migrante în viitor. Vreau să fac referire și la strategia UE 2020, care va avea un element cheie de integrare a femeilor din provenind din afara Uniunii Europene. Există și o agendă europeană pentru egalitatea de gen și dacă nu mă înșel, uh, chiar astăzi vor fi discutate cele amendamentele Comisiei uh, FEM. Uh, când vorbim despre femeile migrante, noua strategie de integrare va, va cuprinde un capitol important care va fi dedicat lor odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, există pârghii noi pentru a pune în aplicare la nivel european aceste politici. Parlamentul European, Comisia Europeană joacă un rol important în realizarea acestei legislații. Eh, cele două abordări care au fost menționate astăzi au, sunt, din păcate, eh, uitate, ignorate de multe ori și responsabilitatea de integrare este pusă cel mai adesea pe umerii eh, migrantelor. Uităm de multe ori că și societatea este aceea care trebuie să le integreze. Uh, este important, cum s-a mai spus, că trebuie să avem indicatori uh, care să reflecte situația la nivelul societății în ansamblu. Uităm foarte uh, uh, des că integrarea este instrumentalizată foarte adesea și trebuie de aceea mai mult să ascultăm să vocile celor care se află la baza societății, celor care sunt um, afectați sau afectate în cazul acesta de politicile de specialitate. Deci trebuie să ascultăm organizațiile uh, femeilor migrante, organizațiile migranților în general. Înainte de a trece mai departe, vreau să vă vorbesc puțin despre lobby-ul european pentru al femeilor suntem cea mai mare uh, organizație umbrelă uh, de acest uh, tip, cu peste 2500 de organizații membre la nivel european. Sigur că ne concentrăm asupra unui lobby efectuat la nivel uh, european, dar avem activități uh, de la nivel local până la nivel internațional uh, în toate sectoarele. Ne concentrăm pe antidiscriminare, pe integrare, dar am colegi care lucrează și pe elaborarea de politici sociale, uh, tratează problema violenței asupra femeilor, uh, se ocupă de chestiuni de egalitate de gen ei bine, toate aceste chestiuni se leagă de aspectele vieții sociale ale femeilor din minorități migrante. Și despre acestea vreau să vorbesc și mai puțin despre problemele de discriminare generală și de, de imigrație în sens mai larg. Pentru a vă spune la concret despre cu, cu, ce, cu ce ne ocupăm, recent am publicat o chestiune a, a, care vizează diferitele tipuri de discriminare la care sunt supuse femeile. Avem o discriminare odată de gen, pentru care există deja de ate, destul de multe la nivel european. Există un studiu care a fost comandat și executat de DigiResearch, care a deci are finanțare europeană și care care se dedică acestei chestiuni. Ei bine, publicația noastră încearcă să ofere un instrument practic pentru eh, analizarea eh, acestor fenomene de discriminare de diferite tipuri eh, și oferă o, o, o secțiune transversală a diferitelor uh, tipuri de discriminare la care sunt supuse femeile. Uh, activitatea noastră de cercetare uh, vine în sprijinul dezvoltării unei rețele independente a uh, femeilor migrante. Noi credem că este important și, și de aceea am și salutat această audiere. Este important așadar să auzim vocea Uh, uh, persoanelor direct afectate din teren, astfel încât uh, aceia care legiferează această problemă la nivel european să aibă contact cu realitatea din teren. Azi pledăm pentru faptul că fiecare dintre noi, ca indivizi, ca reprezentanți a unor rețele uh, europene, ca uh, funcționari europeani sau parlamentari europeni, ca practicieni locali sau ca simpli cetățeni, trebuie să putem dezvolta o perspectivă uh, multisectorială sau transsectorială. Foarte mulți oameni folosesc acest termen, dar nu știu cum să le pună în practică. Și de aceea vreau să vă fac câteva propuneri ca să vă dau câteva exemple despre cum se poate uh, pune în practică așa ceva. Izabela uh, a făcut deja referire la aceste principii. Așadar, există uh, există, de exemplu, o discriminare de gen care poate fi generală, dar poate fi și specifică. Specifică, de exemplu, atunci când femeia este de origine romă sau dacă este o femeie de, vorba de o femeie de culoare. În Regatul Unit există cercetări foarte interesante privind ocuparea forței de muncă de către femei de culoare. Aceste studii arată că există multiple discriminări la care au fost expuse femeile respective există diferite cadre instituționale la nivel european unde cred că trebuie să se colaboreze mai mult. Pentru că, pentru că sunt foarte multe rapoarte care se scriu, dar aceste rapoarte nu sunt uh, uh analizate și din uh, puncte de vedere care ar putea să aibă legătură cu tema. Uh, în ce privește problema Roma, comunitatea română face subiectul unor activități și analize momentan în Parlamentul European. Dar trebuie ca rezultatele acestor deliberări să poată fi puse la dispoziție și altor grupuri altor categorii de femei, altor migranți și așa mai departe. Tocmai de aceea încercăm să coroborăm aceste date și pe pagina noastră de eh, internet. Salut eh, intervenția doamnei Crața, care ne-a reamintit că nu ne aflăm într-un vid eh, legislativ. Acum avem, avem deja o, o conferință, conferința CEDO din 79 de peste 30 de ani. Dar am avut și o directivă mai recent adoptată privind uh, egalitatea uh, raselor. Um, și există și alte instrumente legislative care ne permit să oferim mai mare atenție diferitelor categorii de femei migrante, inclusiv femeile rome și așa mai departe. Avem uh, programe de integrare a romilor în Uniunea Europeană. Deci există Există date uh, uh, statistice, avem uh, date foarte clare despre femeile rome și ocuparea forței de muncă, deci avem date pe care putem să ne bazăm. Există o rezoluție privind imigrația femeilor. Există, deci, multe, multe rapoarte, instrumente utile. Există un raport foarte bun privind egalitatea între femei și bărbați. Uh, discriminarea de gen. Uh, deci, uh, aceste teme s-au, s-au mai abordat și în trecut. grupurile etnice, romii, musulmani, sunt diferite grupuri care, care arată că există o discriminare pentru că există neîncredere dar, dar, dar există neîncredere nu numai a majorității față de aceste minorități, ci există și neîncredere a acestor comunități față de instrumentele legale prin care ar putea să-și invoce uh, drepturile. Avem acum însă un angajament uh, politic din partea decidenților să se acorde mai multă atenție. Ei bine, acest angajament trebuie să se manifeste în, în, în prezent și în viitor prin acțiuni concrete. Da? Deci, în, în discursurile de astăzi s-a spus ce trebuie să facem. Trebuie să reducem uh, perioada în care uh, o femeie poate obține un titlu de ședere sau un permis de muncă. Iată, propuneri foarte concrete. Aceste lucruri trebuie făcute. Deci, angajamentul trebuie tradus în acțiuni detaliate. Sigur, uh, de, detaliile sunt de multe ori și, um, une, și obstacole, dar, dar uh, detaliile fac parte dintr-o abordare de generală. De aceea trebuie să facem un pas înainte acum. Am vorbit foarte mult despre culegerea de date și cercetare uh, în această dimineață. Eu cred că avem deja suficiente studii de cercetare uh, calitative și cantitative care pot fi uh, exploatate. Uh, există multe culegeri de date efectuate în temeiul articolului 19 al tratatului dar nu trebuie să așteptăm mai multe date înainte de a trece la fapte, pentru că există suficiente studii uh, finanțate de Digi Employment, de alte direcții generale ale Comisiei, care ne permit să mergem înainte. Și acum în ce privește finanțarea. Uh, sigur că este nevoie de finanțare și există și problema uh, crizei economice, uh, dar criza economică afectează pe toată lumea. Numai că pentru femeile migrante și femeile și organizațiile care le reprezintă, eh, iată acum eh, finanțarea este și mai importantă. De aceea eh, solicităm Parlamentul să-și exercite influența asupra bugetului Uniunii Europeană pentru a putea uh, să ajute aceste organizații care se ocupă de uh, pregătirea vocațională, de, de, de problemele uh, femeilor migrante. Să existe așadar un sprijin pentru accesul la fonduri structurale, la fonduri care permit o promovare a acestor categorii. De fapt, avem 70% din 7% eh, din membrii noștri sunt ONG-uri. Eh, deci avem eh, resurse prin care să putem absorbi aceste fonduri. În ce privește discriminarea, am vorbit despre multe cazuri de discriminare multiplă. de aceea salutăm o introducerea unei clauze în raportul PE din, de anul trecut privind uh, directiva antidiscriminare că Știm că directiva este foarte sensibilă pentru Consiliu, dar uh, sperăm să fie adoptată cât de repede. În ce privește reunificarea familială, Regina a vorbit despre asta deja. Uh, va urma o dezbatere privind reunificarea, famili- re- uh, reunificarea familială. Va apărea și o carte verde pe această temă. Deci veți avea un rol ca membri ai Parlamentului European să vă asigurați că nu se va face o discriminare de gen atunci când va fi evaluat impactul legislației uh, privind reunificarea familială nu trebuie să existe restricții aplicate uh, acestei reunificări. Apoi, în ce privește azilul, există foarte multe elemente legislative care împiedică integrarea uh, femeii atunci când uh, aceasta dobândește un statut de azil. Uh, deci, femeia de multe ori este deportată în niște lagere de azil, în regiuni în care poate culoarea pielii este motiv de discriminare și de stigmatizare. Și în încheiere vreau să vă spun că Um, sănătatea și violența împotriva femeii sunt chestiuni esențiale în ce privește stigmatizarea femeii. Deci violența apare în toate grupurile și în toate cazurile. Și în raportul Tarabella se spune și se, uh, uh, se vorbește de acest lucru și se solicită ca Uniunea Europeană să acționeze să-și asume un rol de lider în combaterea acestei uh, violențe. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Merci beaucoup, madame Bach, pour votre... Mulțumim, doamnă Bach, pentru prezentarea dumneavoastră a posibilelor măsuri care uh, ar fi de luat și salut pe domnul Fotaches care trebuie să ne părăsească. Mulțumim pentru prezență. Acum dau cuvântul doamnei Edith Bauer pentru a face o analiză a situației măsurilor care trebuie luate în Parlamentul European, plecând de la acest raport. Thank you so much. I should... Mulțumesc. Trebuie să fiu foarte deschisă. Nu e ușor să intervin în această discuție. Eu aș doresc, dori să evidențiez curajul doamnei Parvanova de a aduce pe tapet această chestiune, pentru că nu e ușor. Așa cum am aflat, nu există o definiție legală a minorităților etnice. Aș dori să vă atrag atenția asupra recomandării 1201 a Consiliului Europei, care include o definiție a minorităților etnice și măsura în care nu există alte definiții mai, cu caracter mai legal, aceasta este utilizată în uh, documente de dată mai recentă, cum ar fi, de exemplu, o convenție cadru sau Carta Europeană a Limbilor Regionale sau a Limbilor Minorităților. E vorba de cinci caracteristici a minorităților naționale. Problema reședinței este una foarte semnificativă. Ne-am confruntat cu acest lucru și în ceea ce privește minoritatea rusă în statele baltice. menținerea unei legături uh, continue cu statul și păstrarea caracteristicilor culturale și tradiționale în condițiile în care minoritățile, bineînțeles, ca număr uh, sunt, uh, au, au mai puțin membri decât uh, majoritatea existentă în un anumit stat și posibilitatea de a păstra cultura, tradiția sau propria limbă. În pofida faptului că există totuși niște definiții oficiale, trebuie totuși menționat că țări precum Franța, Grecia nu recunosc niciun fel de minorități în legislația lor și în Belgia situația este complet diferită. Aici se recunosc doar comunități naționale, dar nu minorități. Aceste state nu ratifică și nu, semnific, nu semnează <clears throat> Convenția Cadă cu privire la minorități naționale. Pe de altă parte, toate aceste discuții arată că vorbim despre două teme complet diferite. <clears throat> Avem pe de o parte minoritățile naționale și, în al doilea rând, femeile migrante. Aș dori să vă reamintesc raportul Morales din 2005 cu privire la protecția <clears throat> minorităților și politici antidiscriminatorii în Europa extinsă, <clears throat> unde în rezoluția Parlamentului s-a făcut o distinție foarte clară între comunitatea romă, mi- migranți noi veniți, minorități lingvistice, minorități tradiționale sau etnice care trăiesc pe teritoriul unui stat și persoane apatride. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestei rezoluții pentru că uh, Dacă nu ținem cont de aceste diferențe esențiale între diferitele minorități, nu putem formula un cadru de politici corespunzător sau recomandări de politici pentru diferitele minorități. Ținând cont de acestea, ar fi greu de găsit uh, recomandări bune pentru că aceste minorități trăiesc în condiții complet diferite. Nu se poate compara situația minorității finlandeze din Suedia cu cea a minorității turce din Bulgaria sau cea a minorității maghiare din România. Asta doar ca exemplu. Însă, per ansamblu, când vorbim de minorități, vorbim de peste 60 de milioane de persoane în Europa. Așadar, cred că se impune să ne concentrăm măcar asupra unui aspectelor distincte legate de aceste grupuri minoritare. Ceea ce nu a apărut în dezbaterea de astăzi uh, este organul nostru care se ocupă de egalitatea de gen. Aceste organe ar trebui să fie cele care diseminează informațiile la nivel european în ceea ce privește politicile europene de antidiscriminare în diferitele țări membre. De aceea, cred că ar trebui să analizăm, să vedem ce se întâmplă cu aceste organisme pentru egalitatea de gen. Știu că în țara mea, de exemplu, personalul a subestimat uh, problemele cu care se vor confrunta la nivelul legislației naționale. Este, până la urmă, un număr mult prea redus de personal care nu poate să facă față sarcinilor care le revin. Aproape toți vorbitorii s-au referit la lipsa de date. Sigur, Există recensăminte, dar a se declara ca aparținând unei minorități naționale e la latitudinea fiecăruia. În țara mea, 80 90 de mii s-au declarat ca fiind romi, în, iar estimările plasează această cifră undeva la 400 de mii. Dacă reprezentanții acestei minorități uh, vor constata că le e mai ușor să se ascundă în rândurile majorității, nu vom găsi niciodată uh, statisticile de care avem nevoie. Dar cred că avem nevoie de alt tip de instrumente pentru a vedea care este situația în teren, măcar prin intermediul unor studii pentru a avea o bază pentru activitatea noastră viitoare. Așadar, acestea au fost pe scurt observațiile mele vis-a-vis -vis de această temă și vă doresc multă răbdare și mult succes. Euh, Mulțumim, Bauer, că Eh, ne-ați adus aceste clarificări și eh, iată, ați eh, abordat aceste probleme și din alt unghi. Acum dau cuvântul doamnei Kiel Nielsen. Merci, Madame la Présidente. Je voulais moi aussi euh, remercier Madame euh, Parvanova. Mulțumesc, vreau și eu să mulțumesc doamnei Pârvanova pentru că a organizat această audiere, una foarte interesantă și importantă. Și cred că vom reflecta asupra acestor probleme și pe viitor. Doamna Bauer are dreptate. Cred că nu putem să globalizăm aceste probleme. Vorbim de uh, femei rome, femei migrante, dar e important să ne gândim și la aceste diferențe dacă dorim să ne aducem ajutorul eficient. Sigur, un punct comun pe care îl văd între aceste femei, pentru că de femei vorbim aici, e că atunci când un grup este discriminat și uh, asuprit, femeile uh, sunt de două ori asuprite. Asta este uh, caracteristica comună care poate fi regăsită la populațiile de migranți, romi, etc. Am, uh, eu sunt conștient de această dificultate de a vorbi și de migranți și de romi și de aceea uh, mă voi opri doar asupra situației romilor, pentru că, după cum spun, uh, vin, vin dintr-o mm, regiune care se confruntă constant cu aceste probleme. Și, din alte motive, foarte recent, pe 25 martie, am adoptat o rezoluție la Parlament Uh, în legătură cu cel de-al doilea summit european de la Cordoba privind romii și regret că, într-adevăr, această noțiune de gen nu a fost dată în considerare și integrată în această rezoluție, deși grupul nostru a încercat să o adopte. Și sper, cred că e o lacună mm, care ar trebui, într-una din acest, uh, mai devreme sau mai târziu, eliminată, pentru că există, trebuie să avem o abordare specifică pentru femei. Que subissent les femmes deci, femeile rome sunt victime ale discriminării și asta în ce privește exercitarea drepturilor care le revine, la educație, la locul de muncă, la sănătate, am auzit toate aceste probleme. Specificitatea oprimării femeilor rome, mai ales în domeniul sănătății, a fost evocată aici, doamna Mihalache a vorbit mult de această temă, în Franța, Asociația Médecins du Monde, într-un raport recent, spunea că uh, uh, femei romă din două a avortat deja înainte de 20 de ani, vârsta media primei gravidități este de 17 ani și doar 10% din femeile rome recurg la mijloace de contracepție. Iată cifre foarte importante. Uh, s-a vorbit aici despre educație, problemele de clase speciale, unor clase speciale, da, a fost acest subiect evocat, sau Uh, copii care sunt plasați în clase cu copii uh, afectați de handicap pe baza originilor etnice, iată lucruri care există în Europa și trebuie cunoscute. Problema locurilor de muncă, accesul la locuri de muncă și dificultățile uh, și apoi hărțuirea. Există mărturii importante privind hărțuirea la locul de muncă în care cad victime femeile rome. Acestea, deci, sunt victimele unor discriminări duble din motiv, din cauza originilor etnice și mă bucur că președinția spaniolă are ca prioritate egalitatea de gen și cred că, sper că din această perspectivă vom ține cont de aceste probleme evocate aici. Și foarte pe scurt, voi oferi anumite uh, orientări care ar putea duce la găsirea unor soluții, cred eu, că ni s-au cerut aici soluții sau propuneri. Cred că ar trebui, într-adevăr, să avem o politică exclusiv orientată spre femeile rome și concentrată și mult mai eficiente și vizibile. Cred că e foarte important, s-a spus aici, trebuie să ne concentrăm pe această categorie. Apoi, în domeniul sănătății, să dezvoltăm uh, formare împotriva prejudiciilor, cred eu, că am putea numi asta în acest fel, mai ales în uh, serviciile de sănătate publică. Uh, trebuie știut că problema limbii uh, se pune foarte adesea în spitale. Comunicarea între personal și femeile rome are adesea consecințe chiar dramatice asupra sănătății acestora administrația în general, administrația publică, are nevoie de traducători, de interpreți și cred că în anumite spitale publice prezența interpreților, ca și la nivelul administrației, ar fi foarte importantă pentru a evita comiterea unor erori foarte importante în, în ce privește diagnosticul și tratarea pacienților, inclusiv în uh, avorturi nedorite. Uh, în, în ultimii ani, femeile rome au fost victimele numeroaselor încălcări ale drepturilor omului de exemplu, cum s-a spus aici, încălcarea integrităților personale prin sterilizarea forțată. Anumite state uh, au remediat situația, dar altele încă nu au făcut-o și cred că este foarte important ca în țările, în statele membre ale Uniunii Europene sau uh, candidate la aderare, spuneam că este primordial ca aceste țări uh, pe care le vizează problema sterilizărilor forțate să organizeze, să pună la punct, să organizeze anchete oficiale, exhaustive și imparțiale pentru a investiga această situație și cred că femeile uh, trebuie, au nevoie de dreptate și trebuie să se recunoască faptul că ele au, fost, au căzut victime acestor practici. De asemenea, este important uh, să fie despăgubite victimele și ca autorii responsabili acestor fapte să fie sancționați. E important să se facă dreptate în Europa femeile rome sunt vulnerabile, de asemenea în ce privește riscul lor de a cădea victima traficului de ființe umane și a rețelelor de prostituție forțată. Cum a votat deja Parlamentul pe data de 14 ianuarie 2009 în rezoluția privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, trebuie ca statele membre care nu respectă legislația comunitară prin care se luptă împotriva traficului de ființe umane să reacționeze și să respecte legislația europeană. În materie de educație acum, da, s-a vorbit uh, aici astăzi despre acest aspect, dar este important să acordăm atenție deosebită tinerilor fete, pentru că educ, nu doar prin educație acestea se pot emancipa. Sensibilizarea în anumite țări, poate chiar în toate statele membre, este și ea importantă uh, în rândurile funcționarilor uh, de stat Eh, s-a vorbit de victimele agresiunilor care nu pot depune plângere pentru că eh, se confruntă cu funcționari care nu le protejează. Deci e important să îmbunătățim eh, modul în care sunt tratați romii în, în, cadrul funcționarilor, în cazul funcționarilor publici și deci să sensibilizăm funcționarii publici față de aceste probleme specifice și mai ales să fim atenți pentru a putea uh, preveni situații cum sunt cele ale uh, uh, căsătorilor aranjate, căsătorilor timpurii. Aici mai sunt încă multe de făcut. Acum, egalitatea de gen în. Nu, am greșit pagina, spune vorbitoarea. Um, în materie de egalitate între bărbați și femei, iată, vă pot uh, face aici niște propuneri mai concrete. Deci, de exemplu, aș putea recomanda înființarea unei unități uh, care se consacreze problemei uh, femeilor rome în Uniunea Europeană în cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Gen, pentru că acum dispunem de acest Institut European pentru Egalitatea de Gen, cred că e important uh, să se înființeze o unitate care să uh, se ocupe de problema romilor. S-a vorbit aici de colectarea datelor, de exemplu. Sunt multe de făcut aici. De asemenea, ar trebui ca Consiliul să înființeze un post de uh, trimis special pentru problemele drepturile romilor, care să favorizeze o integrare orizontală privind toate problemele uh, politicile europene, mai ales în ce privește femeile rome, dar romilor în general, pentru a permite un control și o aplicare eficace a legilor europene care se adresează minorităților europene și a femeilor. Aș mai putea face o propunere structurală și se referă la crearea unui pașaport european pentru romi, uh, romii care au, și au reședința în Europeană. Acest instrument ar fi adaptat modului de viață a romilor și deci ar fi o soluție foarte bună pentru femeile rome, pentru că le-ar recunoaște cetățenia uh, europeană și libertatea lor de circulație în cele 27 state membre. Apoi, și s-a mai spus asta aici, dar doresc să insist, cred că e foarte important, și anume organizațiile de femei rome și organizațiile romilor în general, cum ar fi Forumul European a Romilor, uh, trebuie să uh, fie asociate în toate aceste procese la nivel european <clears throat> integrarea romilor și mai ales uh, cea a femeilor rome, uh, elaborarea unor politici pentru romi, cred că sunt indispensabile pentru succesul acestor politici. Deci e important să vorbim de accesul la finanțare pentru asociațiile de femei. Cred că e un lucru foarte pozitiv, dar e important ca totdeauna aceste asociații să, uh, să fie implicate în lucrările noastre. Mulțumesc, doamna Chinil, să-mi propun să o ascultăm acum pe doamna Pârvanova, pe raportarea noastră, <clears throat> căreia îi mulțumim. Îi mulțumesc și eu pentru că a organizat această audiere. Vă rog, doamna Pârvanova. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, tema este foarte sensibilă și greu de aportat și așa cum a spus și doamna Bauer, avem nevoie de curaj foarte mult să ne susținem reciproc uh, dacă vrem să ameliorăm rezultatele pe care le-am obținut până acum. Uh, eu am uh, primit în această audiere semnale foarte importante privind, privind problema între, de distingere între diferitele situații. Însă acest lucru nu ar trebui să fie un obstacol în ce privește voința noastră de politică de a interveni. Azi, iată, am ascultat uh, opinia uh, persoanelor uh, vizate de politicile noastre. From top and top down approach to start from și cred că acest uh, lucru ne ajută să începem să rezolvăm în pași mărunți aceste chestiuni de la baza lor. Vreau să vă mulțumesc pentru minunatele idei pe care le-am reținut, pe care, dar și pentru problemele pe care ni le-ați uh, împărtășit în legătură cu educația, uh, situația locativă, ocuparea forței de muncă, uh, problema sănătății, că ne-ați arătat care este cadrul instituțional care ar putea interveni pentru a combate în special sărăcia, pentru că aceasta este aceasta este elementul, acesta este elementul uh, de bază care uh, determină multe din problemele uh, acestor femei, cum ar fi prostituția, traficul de ființe umane și așa mai departe. În același timp, recunoaștem că avem nevoie de o abordare mai justă a problemei migrantelor aparținând minorităților etnice mai ales în condițiile acestea prezente ale crizei uh, economico-financiare. Există, iată, um, diferite tipuri de, de comunități uh, uh, și minorități etnice, unele care sunt autohtone, altele care sunt, au migrat în, la dată mai recentă către statele noastre aflăm azi că, că uh, paradigma s-a schimbat, că azi mai multe femei vin uh, să migreze și să-și, uh, să ocupe un loc de muncă în Uniunea Europeană, pe când în trecut a fost vorba mai ales de bărbați, trebuie că trebuie ca în ce privește discriminarea, toleranța, să adoptăm uh, standarde noi, să existe stata, uh, tratament egal pentru toată lumea, să îi se confere tuturor oamenilor drepturi egale. Deci trebuie să începem cu probleme cele mai severe, rând pe rând, la nivelul guvernelor naționale, care evident sunt foarte uh, sensibile la problema definirii unei minorități etnice. E sigur că acest lucru are uh, o motivație istorică, uh, dar uh, cu toate acestea, trebuie să uh, respectăm aceste principii de egalitate de gen, de egalitate de șanse. Dacă vom face acest lucru, atunci vom avea un impact mai mare asupra acestor uh, categorii uh, problematice și Uh, cu cea mai mare probabilitate vom obține unele bune practici care se vor consacra în timp. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile făcute, am uh, luat notițe, vom ține cont de aceste sugestii și recomandări și uh, în cursul dezbaterii privind raportul vom încerca Eh, dacă nu mă înșel, până în 16 este termenul limită, vom încerca să vă furnizăm și unele reacții din partea noastră. Contribuțiile dumneavoastră au fost extrem de valoroase și vă mulțumesc încă o dată. Merci beaucoup, Madame Parvanova, pour... Mulțumim, doamna Parvanova, pentru această sinteză. Eh, ce ați eh, reținut din audierea din această dimineață. Sigur că și eu țin să mă asociez tuturor mulțumirilor exprimate aici. Vedem că este un subiect uh, care uh, ne mobilizează pe toți cei din Comisia FEM și trebuie în activitatea noastră să ne bazăm pe legislația europeană și că mai întâi trebuie să facem în așa fel încât legislația existentă să fie aplicată în mod efectiv în toate statele membre și dacă așa vor sta lucrurile, iată, vom fi făcut un mare pas înainte, dar încă mai sunt multe de făcut. Am auzit și cerându-se mai multe statistici, cred că toți care au vorbit aici au spus acest lucru, dar trebuie să ne concentrăm pe acțiune, pe măsuri concrete. Pentru că toate membrele și toți membrii Comisiei acesteia de egal, pentru egalitate de gen uh, ne dorim într-adevăr ca aceste probleme de inegalitate, oricare ar fi acestea, de orice natură ar fi, să fie rezolvate. Eh, am reținut abordarea legată de valori, de coeziunea socială, o abordare transversală eh, acestor probleme. Este foarte important și am, cred că am reținut eh, corect, Eh, o acumulare a problemelor de inegalitate socială eh, care afectează aceleași persoane. Dar oricum, eh, se desprinde din audierea de această dimineață că alfabetizarea, de exemplu, formarea, sunt elemente cheie pentru a, rezolva apoi alte probleme, cum sunt cele legate de sănătate, de integrare prin muncă. Deci, mulțumesc tuturor pentru că ați depus această mărturie în această dimineață. Mulțumim experților uh, care au fost alături de noi. Mulțumim colegilor parlamentari care au insistat să participe uh, la lucrările noastre din această dimineață. Și sigur, Uh, mulțumim și vă urăm succes, uh, doamnă Pârvanova, pentru uh, elaborarea raportului dumneavoastră. În același timp, mulțumesc secretariatului Comisiei noastre și tuturor interpreților care au fost alături de noi în această dimineață și care au permis experților noștri să se poată exprima